cuvântul pentru început în numele Consiliului domnului de la Vidova. Vă rog, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Grazie, signor Presidente. Volevo... Mulțumesc, domnule președinte. Profit de ocazie ca în numele Consiliului să vă felicit pentru premiul Carol cel Mare pe care l-ați primit. Și acum, stimați deputați, la reuniunea Consiliului European din decembrie vor exista două subiecte principale și două puncte principale pe ordinea de zi. Tema investițiilor și cea a Ucrainei. Criza financiară și a datoriei a făcut ca Uniunea Europeană să-și regândească strategia economică. Consiliul European este în centrul acestei strategii, la fel uh, ca și investițiile care vor fi la, în centrul acțiunii Consiliului European. Europa are nevoie de investiții. Există o rezervă de proiecte de investiții considerabilă care uh, poate fi exploatată, însă proiectele ambițioase nu întotdeauna beneficiază și de finanțare, chiar și atunci când potențialul lor european este unul enorm. Sigur că la baza acestei situații stau diverse motive. Criza a avut un impact asupra comportamentului tuturor operatori uh, suverani, economici și mai ales investitori privați. Aceștia au adoptat o atitudine prudentă, nefiind uh, siguri de profiturile așteptate. Însă această situație nu poate și nu trebuie să continue. Unul din principalele obiective ale Consiliului European va fi așadar recâștigarea încrederii. Trebuie să stimulăm investițiile, trebuie să îmbunătățim cadrul acestor investiții în Europa. Consiliul European va furniza orientări și directive în trei sectoare principale. În primul rând, prin înființarea unui fond european pentru investiții strategice, fondul va mobiliza <clears throat> noi investiții între 2015 și 2017 va fi necesar ajutorul comun ale celor două instituții ale noastre. În calitate de colegiuitor, va trebui să operăm rapid uh, în legătură cu noua propunere de lege, astfel încât noile investiții să poată începe deja din prima jumătate a lui 2015. În paralel, Banca Europeană de Investiții va demara activități cu fonduri proprii. În al doilea rând, continuând activ reformele structurale și o însănătoșire a conturilor publice favorabile creșterii. Acestea sunt uh, condiții preliminare pentru creștere. Nu pot exista investiții fără finanțe publice sănătoase și un cadru fiscal corect uh, și o siguranță legislativă. În al treilea rând, prin crearea unui mediu favorabil și previzibil pentru investiții. Și în acest caz, rolul nostru de colegiuitor va fi unul fundamental pentru a îmbunătăți cadrul normativ, inclusiv cu un program ambițios privitor la îmbunătățirea legislației. Consiliul European de mâine va furniza orientări politice și va defini priorități conform cu sarcinile sale și cu responsabilitatea care revine conform tratatelor. Bun, acum trebuie tradus aceste orientări în economia reală și asta este sarcina noastră și responsabilitatea noastră. Va trebui ca Parlamentul European și Consiliu să se angajeze hotărât și rapid pentru a obține rezultatele pe care cetățenii no- noștri le așteaptă de la noi. Președinția Consiliului și pot să vorbesc și în numele Letoniei, care va fi succesoarea noastră, va face tot posibilul pentru ca acest cadru pentru investiții să fie un succes. Sunt convins că și domnile voastre vor fi la, veți fi la fel de angajați în direcția acestui obiectiv, după cum s-a demonstrat acum câteva săptămâni la dezbaterea pentru planul de investiții pentru Europa propus de președintele Juncker. Domnule președinte, stimați uh, europarlamentari, dați-mi voie să închei referindu-mă pe scurt la Ucraina, unde situația rămâne una precară. Evoluția din partea orientală a țării sunt sursă de continue și grave preocupări. Știu că aceste preocupări sunt și ale multor membri acestui Parlament. Consiliul European va urmări de aproape aceste evoluții și e gata să adopte noi inițiative dacă va fi necesar. După cum știți, în această săptămână în alt reprezentant Federica Mogherini se găsește la Kiev și sunt convins că va împărtăși Consiliului rezultatele, vizitelor, rezultatele vizitei sale. În același timp, Guvernul Ucrainei e hotărât să întreprindă reforme politice și economice și noi toți trebuie să încurajăm și să susținem acest proces de reforme. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes să aud opiniile dumneavoastră pe aceste teme și vă garantez că vor fi transmise președintelui Tusk înaintea reuniunii de mâine. Am fost informat de altfel de faptul că președintele va participa la plenara Parlamentului European din ianuarie. Mulțumesc pentru atenție. De la Mulțumesc foarte mult, domnule de la Vidova. numele Comisiei vorbește acum domnul președinte Juncker. Domnule președinte, stimate domne, stimați domni, Mă bucur că vă pot vorbi despre poziția Comisiei cu privire la Consiliul European de mâine. Îmi pare rău că nu sunt mai mulți colegi prezenți în sală care să fie informați la această oră atât de, uh, de vreme. Da, vom, și să comenteze, președintele spune, vom comenta noi nicio problemă. Da, nu mă îndoiesc condiții. Colegii sunt cu toții um, pe drum ca să transmită mesaje în lumea întreagă, domnule președinte. Am înțeles. Două elemente, domnule președinte, uh, se degajă când ne gândim la reuniunea Consiliului European. În primul rând, Europa are nevoie de o nouă abordare pentru investiții și trebuie să ne concentrăm asupra ameliorării uh, climatului de investiții din Europa. Va trebui să ajutăm Ucraina, vecinul nostru de la răsărit, să stabilizăm situația din zonă și să uh, îndemnăm această țară pe calea reformelor. Va trebui să se implementeze rapid aceste obiective. Și ar trebui, aș dori să fac câteva observații cu privire la noua noastră abordare privind investițiile. În 28 noie în noiembrie, Comisia a prezentat analiza anuală a creșterii, care face parte din uh, pachetul de creștere și investiții și creare de locuri de muncă. Comisia a propus uh, trei piloni care trebuie să funcționeze toți împreună și uh, să fie puși în aplicare prin acțiuni comune de către instituțiile europene și statele membre ca să poată da rezultate post-investiții să ducă la accelerarea reformelor structurale și la promovarea responsabilității fiscale. Aș dori să uh, trec pe scurt prin aceste trei puncte, unul câte unul. În primul rând, avem nevoie de uh, o stimulare coordonată a investițiilor, generând condițiile cele mai bune pentru creștere și investiții. Aceasta este prima prioritate a acestei comisii. Investițiile insuficiente au slăbit redresarea pe termen scurt și soliditatea economică pe termen mai lung. Investițiile din Europa sunt astăzi cu 15% sub nivelurile necesare și trebuie să acționăm ca să schimbăm acest lucru. După cum v-am spus când v-am prezentat planul de investiții al Comisiei în 26 noiembrie, vom crea un fond european de investiții strategice împreună cu Banca Europeană de Investiții, obiectivul fiind să demarăm forțat uh, investițiile publice și private din Europa, care altfel nu s-ar face. Obiectivul acestui nou fond va fi să investească în statele membre cele mai grav afectate de uh, criza economică. Fondul va alege instrumentele financiare cele mai uh, adecvate pentru proiectele în chestiune, din energie, dezvoltare, educație, infrastructură, susținere pentru IMM-uri, energii regenerabile și până la uh, servicii de sănătate high-tech. Domnule președinte, domnule președinte al uh, Consiliului, după cum cu siguranță știți, nu pot să-mi iau angajamentul de a finanța proiecte specifice acum și aici. Toate proiectele trebuie evaluate în funcție de viabilitatea lor economică. Și acest lucru se va face de uh, grupul de lucru uh, de, de, pentru investiții care a, început activitatea săptămâna trecută și analizează o listă de peste 2000 de proiecte, foarte multe strategice și viabile economic. Sunt exemple interesante, infrastructură, conectare energetică în Finlanda și statele baltice, infrastructură uh, în Italia, spitale în Belgia, ca să vă dau doar câteva exemple. Pentru a crea acest fond avem nevoie de adoptarea unui act juridic prin codecizie. Comisia va face propunerea în ianuarie 2015 și contăm pe sprijinul dumneavoastră pentru o adoptare rapidă în primăvară. Obiectivul nostru comun este ca fondul să fie pe deplin operațional ă, până anul viitor. Ca să începem acțiunile pe teren cât mai rapid, contăm pe BEI, care să poată să înceapă câteva activități folosind acest fond încă de la începutul lui 2015 iar B este de acord cu această idee de bază. S-au spus multe despre modul în care statele membre își pot aduce contribuția la fond. Noul fond este de sine stătător, dar impactul său ar fi cu siguranță redus dacă statele membre nu ar contribui. Mai multe state membre și-au semnalat intenția de a o face și aștept acum propuneri concrete în acest scop și sper ca Consiliul de mâine să își uh, indice intențiile de a contribui la acest fond. Nu e voie doar de cuvinte, doar de parole, parole, eu am nevoie de bani. Eu am uh, semnalat intenția Comisiei de a avea o poziție uh, favorabilă contribuțiilor statelor în contextul Pactului de Stabilitate și Creștere și vom prezenta orientări detaliate în acest sens în ianuarie. Vreau să vă asigur că pentru a uh, uh, alege proiectele pe merit, deciziile de investiții trebuie bazate pe o analiză independentă și uh, expertă uh, a viabilității sociale și economice a fiecărui proiect nu se vor uh, face prealocări geografice sau uh, pe alte criterii. Dar asistența tehnică va fi accelerată pentru ca promotorii proiectelor și autoritățile relevante din toate țările să poată să prezinte proiecte viabile în care să se poată investi. Iar um, parcursul transparent al acestor proiecte va permite evoluția lor eficientă și rapidă. Aceste eforturi vor fi însoțite de propuneri concrete de ameliorare a mediului de investiții prin îndepărtarea obstacolelor reglementative pe piața noastră unică. În al doilea rând, avem nevoie de reforme structurale Amintiți-vă triunghiul virtuții pe care vi l-am descris atunci când am prezentat planul de investiții. Consolidare bugetară, reformă structurală și structurale și consolidare bugetară. Aceste trei elemente ale triunghiului nu sunt opuse între ele, dar cele trei merg împreună. Am fost uh, destul de performanți în efortul nostru colectiv de a reduce deficitul bugetar. Cu toate acestea, nivelul datoriei publice este prea mare în anumite state membre, iar nivelul uh, datoriei prea ridicat este un obstacol uh, pentru investitorii privați care poate că altfel ar dori să investească în Europa. Mă aștept ca Consiliul European de mâine să acorde Comisiei tot sprijinul pentru a trece la punerea în aplicare a tuturor elementelor uh, pachetului de investiții. De asemenea, aștept ca Consiliul European să fie de acord să dubleze uh, utilizarea permisă de instrumente inovatoare bazate pe fondurile structurale europene în următoarea perioadă. E vorba de o utilizare mai inteligentă a fondurilor publice și un impact mai mare în teritoriu. Și cu siguranță voi uh, spera că și Parlamentul ne va sprijini în continuare. Domnule președinte, un alt punct de pe ordinea de zi de mâine uh, se referă la Ucraina. Noul guvern din Ucraina a fost uh, ales pentru o agendă cu trei obiective. Am văzut un, o coaliție ambițioasă, un plan de guvernare foarte um, ambițios și el și uh, Uniunea Europeană și statele membre trebuie să continue să faciliteze și să susțină munca guvernului. Schimbările și provocările sunt enorme. Trebuie să se facă pace la Donetsk și la Lugansk în, uh, săptămânile, în săptămâna trecută a avut loc mai puțină violență, dar trebuie să înceteze focul, trebuie să uh, se îndepărteze armele din aceste zone și procesul de pace să continue. Trebuie să facem tot ce putem ca să stabilizăm situația din Ucraina de Est, ca să ne asigurăm că toate părțile implementează acordul de la Minsk. În al doilea rând, Ucraina trece printr-o recesiune profundă. Este rezultatul unor probleme macroeconomice și structurale um, care datează de mult. În această situație, Uniunea Europeană a oferit un sprijin financiar fără precedent. Vom continua implementarea asistenței noastre duble financiare pentru Ucraina, un total de 760 de milioane credite pe termen lung a fost uh, Uh, decis în ultimele luni după cele 600 de milioane de euro oferite în vară. În cadrul acestor programe uh, se vor mai putea plăti încă 250 de milioane la începutul lui 2015 dacă sunt întrunite condițiile de politică. Dar Ucraina va avea nevoie de și mai mult ajutor. Evaluarea lacunei uh, de finanțare din Ucraina a fost încheiată de FMI, iar Ucraina va avea nevoie de 15 miliarde de dolari americani pe lângă ceea ce este deja planificat. Uniunea Europeană nu poate să ajute decât în limita bugetului său. Linia bugetară relevantă uh, a fost uh, aproape epuizată, mai avem doar o mică marjă de flexibilitate pentru finanțare suplimentară anul viitor și dacă ne pierdem toată marja pentru Ucraina, nu vom mai avea nimic uh, cu care să facem față nevoilor ce pot apărea în următorii doi ani. Așadar, va trebui să fim capabili să facem față cererii Ucrainei de 2 miliarde de euro statele membre, pentru că Uniunea Europeană nu poate să facă acest lucru. Statele membre vor trebui să contribuie și să ne ofere mai, o mai mare flexibilitate la buget. În al treilea rând, guvernul trebuie să facă fața aprovizionării cu energie. Acordul uh, obținut în ultimele zile ale lunii octombrie este implementat. Ucraina a comandat 1, uh, 2 miliarde de litri de gaz care trebuie livrate, livrați în decembrie și livrarea a început. Domnule președinte, trebuie să continue implementarea acestui acord, iar noi vom încuraja uh, guvernul ucrainian să folosească eficient acest gaz primit de la Rusia în ianuarie și februarie. Acestea sunt principalele indicații pe care doream uh, să le prezint și uh, vom vedea la Consiliul European și după aceea Ce simț al răspunderii vor arăta statele membre? Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Juncker. Din partea PPE va vorbi președintele grupului politic, domnul Weber. Stimate domnule președinte al Parlamentului, domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor, suntem în perioada dinainte de Crăciun și avem uh, obiceiul să adresăm bune urări. Eu uh, îmi doresc să nu mai dezbatem austeritatea și flexibilitatea, pentru că Jean-Claude Juncker uh, a prezentat propuneri foarte bune în legătură cu această dezbatere. În mod concret, pactul de investiții. Președintele îl întrerupe pe vorbitor, o colegă are probleme, nu reușește să capteze interpretarea în limba italiană. Dar întreb dacă există probleme, alți colegi pot să recepționeze cabina italiană, dar se pare că totul e în regulă. Bun, deci uh, pachetul de investiții Jean-Claude uh, Juncker a prezentat o nouă metodologie. Nu își dorește să facă alte datorii, ci să mobilizeze uh, și capitalul privat, 350 de miliarde de euro Europa va face tot ce stă în putere. Subiectul se află pe masa de lucru, dar e nevoie de sprijin pentru acest proiect. Este nevoie de aceste investiții pentru Europa și cei de pe plan național, responsabilii pe plan național trebuie să contribuie. O să spun că îmi aș dori dacă un număr cât mai mare de state în zilele următoare își vor declara disponibilitatea să contribuie la acest fond și din partea Germaniei aștept sprijin pentru acest fond de investiții. Ar fi un pas important pentru a stimula această dinamică pentru că ă, până la urmă ă, numărul foarte mare de proiecte care au fost ă, propuse de statele membre arată mai degrabă ca o listă de doleanțe și nu de proiecte realizabile. În al doilea rând, stimate colegi, stimați colegi, cei care își doresc flexibilitate, care își doresc un termen mai îndelungat, bun, ar putea să așteptăm până în martie ca și Franța și Italia să aplice reformele care sunt necesare, reforme structurale, să nu aștepte ca Bruxelles să acționeze. Deci, președintele Comisiei întinde o mână de ajutor, dar uh, planul național trebuie să reacționeze. Și regret că uh, Franța uh, ne face griji în clipa de față, pentru că uh, Acum se discută acolo exceptări pentru zonele turistice, pentru notari. Eu nu știu cum își va rezolva Franța problemele structurale până la urmă. E nevoie de un mult mai mare angajament pentru că este cea de-a doua putere economică din Europa care trebuie până la urmă să facă față globalizării. Vreau să spun că fără o Franță foarte puternică, Europa nu va avea un viitor bun. Și în acest context aș vrea să mă mai refer la un aspect, pentru că am avut discuții și în cadrul Troicii privind Grecia dacă uh, mă uit la ceea ce uh, propun partenerii uh, europeni grecilor, o țară greu încercată, și există aici un sprijin și din partea ministrului de finanțe italian și ministrului francez de finanțe. Îmi pun întrebarea cum putem acționa echitabil cu toate statele din Uniunea Europeană. Trebuie să ne punem această întrebare. Fiecare ar trebui până la urmă să accepte să strângă mâna Comisiei pentru că există acum această disponibilitate. Mi-aș dori da, ca Germania să contribuie mai substanțial la fondul de investiții și uh, Franța să-și rezolve problemele structurale. Uh, pentru că uh, trebuie să decidem în legătură cu viitorul Europei. Și aș vrea să formulez câteva gânduri în legătură cu programul de lucru al Comisiei. Noi uh, sprijinim ca PPE acest program și uh, Franz Timmermans trebuie să se concentreze pe problemele um, actuale și chiar dacă este social-democrat, Timmermans îl sprijini. Iar când este vorba de fiscalitate, cred că Comisia a făcut propuneri uh, foarte bune și noi, în calitate de membri ai familiei PPE, avem încredere în Moscovici, care este un social-democrat, pentru că uh, este un comisar care promite. Aș vrea de asemenea să vă mai refer la alte două aspecte. TTIP și mă bucur că există disponibilitate la nivelul Consiliului după dezbaterile cu Australia acum să promoveze și contractul de parteneriat cu Statele Unite pentru că uh, pe plan uh, global nimeni nu ne așteaptă să ne mișcăm. Noi ne dorim să promovăm comerțul mondial și salut faptul că aici Consiliul dorește acum să avanseze. Și în final, o chestiune care ne preocupă foarte mult, evoluțiile din Ucraina și din Rusia. În legătură cu Ucraina, președintele Comisiei a spus uh, câteva lucruri, aș referi la Rusia. Săptămâna aceasta, Banca Centrală din Rusia a decis ca dobânda de referință să fie crescută la 17%. <clears throat> Dar eu cred că uh, în felul acesta uh, investițiile vor fi blocate. Rubla s-a mai stabilizat, dar în continuare se află în cădere uh, noi nu ne bucurăm de această situație. Sperăm ca până la urmă această evoluție um, să îi deschidă ochii lui Putin că s-a înscris pe o cale greșită. Sperăm ca până la urmă uh, să înțeleagă că europenii își doresc parteneriatul cu Rusia și sperăm ca Rusia să se întoarcă la respectarea dreptului internațional. Mulțumesc foarte mult! Există o mai multe cartonașe albastre să iau pe rând. Doamna Beres, doresc să-i adresați domnului Weber o întrebare, dacă este de acord. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Weber, noastră cereți un tratament pe picior de egalitate și sunt în favoarea acestei cereri. Dar în acest caz, ce se întâmplă cu cererea de reformă <clears throat> care ar putea fi adresate țării pe care o cunoașteți dumneavoastră cel mai bine? Când e vorba, de exemplu, de munca de duminică, munca femeilor, lupta împotriva sărăciei. Ce ați răspunde dumneavoastră lui Mario Draghi atunci când ne vorbește despre problema cererii agregate a statelor membre și mai ales capacitatea a celor care au surplus să alimenteze această cerere care lipsește atâta la nivel european. Stimată colegă Beres. Eu cred că am o bună imagine de ansamblu legătură cu uh, guvernele PPE din Europa, pentru că ele au trecut la uh, reforme structurale. Valdis Dombrovski în Letonia, colegii din Irlanda, din Grecia, din Portugalia, au fost uh, poveri serioase pentru cetățeni. Dar dacă vă uitați acum la ratele de creștere în Europa, veți constata că acele țări care au avut curajul să treacă la reforme, astăzi se transformă în locomotive ale creșterii economice în Europa Europa. Deci întrebarea mi se pare fără rost. Cei care combat sărăcia sunt cei care au curajul să investească în reformele structurale pentru viitor, pentru a progresa țările lor și noi ne menținem pe această poziție. Din partea grupului SD are cuvântul domnul Pitela. Grazie Presidente. Oggi 17. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, 17 decembrie, eh, e vorba de o zi aniversară, acum 4 ani, 2010. Un tânăr din Tunisia, Mohamed Ouassisi, și-a dat foc. De acolo a plecat primăvara arabă. El avea 26 de ani și în aceea zi își pierduse locul de muncă. Și fără muncă, nu rămâi doar fără o sursă de venit, ci rămâi fără demnitate, fără, fără motivul de a trăi, pentru că munca e o valoare care ne dă sens existenței. În fiecare oră în Europa, 100 de persoane își pierd locul de muncă. E practic un buletin de război. O întreagă generație este sacrificată. Nu putem închide ochii și nu fac doar retorică aici sau reacționăm cu forță sau ne vor răsturna disperarea și ura celor care nu mai au nimic de pierdut pentru că deja și-au pierdut demnitatea. Europa suferă și spune asta domnului de la Vedova și Consiliul European de mâine trebuie să-i vorbească. Cuvântarea dumneavoastră este uh, pe calea cea bună. Cu planul de investiții mergem pe calea cea bună, domnule președinte Juncker, și apreciem semnificația acestui plan și apreciem uh, inversarea tendinței. E important să avem un fond de investiții european. Manfred, asta e adevărata prioritate. Să nu ne gândim atât la cifre, la conturi, să ne gândim la oamenii care suferă. Și pentru ca oamenii să nu mai sufere, e nevoie de investiții de creștere, de, de durabilitate și de muncă. Acum trebuie să și uh, aplicăm acest plan și asta foarte rapid, cu obiective clare. Nou fond trebuie să se concentreze asupra investițiilor celor mai riscante și asupra câtorva sectoare pe care le-a indicat domnul, domnul Juncker cea mai, cel mai bun răspuns temerilor celor care cred că sunt prea timizi în lupta împotriva schimbărilor climatice se va afla în hotărârea cu care vom finanța proiecte care să însoțească tranziția energetică în Europa. E nevoie de un plan mai puternic, cu mai multe resurse. Pentru asta e nevoie de susținerea statelor membre. Trebuie să impulsionăm statele membre să uh, investească bani proaspeți în fond. Și bine a făcut colegul Weber când a făcut apel la propria sa țară, însă trebuie ca aceste contribuții ale statelor membre la capitalul fondului să fie neutre, pentru că dacă nu, niciunul din statele membre nu va dori să contribuie. De, de asemenea, trebuie să redeschidem discuția privitoare la caracterul neutru al cofinanțărilor statelor membre pentru proiectele finanțate de fondul de investiții. Comunicarea privitoare la flexibilitate, care este în curs de elaborare, va putea fi ocazia pentru a ne ocupa de tema stimulentelor acordate statelor membre care se angajează să susțină investițiile planului. Pentru a realiza toate acestea, Comisia are nevoie de sprijinul nostru, de sprijinul Parlamentului European. Iar noi nu vă vom lăsa singuri și nu vom permite ca poziția uh, Comisiei Europene să fie afectată, așa cum își doresc unii afară, dar poate chiar și înăuntru acestei săli. Dar și dumneavoastră, nici dumneavoastră nu trebuie să ne lăsăm singuri. Parlamentul trebuie să fie pe deplin implicat în elaborarea și adoptarea noului fond european strategic și trebuie să-și aibă cuvântul său de spus privitor la guvernanța fondului. Consiliul European trebuie să vorbească Europei care suferă, cum am spus la început. Însă sunt și uh, semnale inacceptabile care în starea actuală, în programul de lucru, se dedică foarte puține uh, cuvinte lupte împotriva evaziunii fiscale și nu se găsesc resurse pentru a finanța investiții care creează muncă. Și între timp, sute de mii de euro ies din trezorările statelor membre. Asta e o Europa tare cu cei slabi și slabă cu cei tari, dar nu ne dorim o, așa, o asemenea Europa. Adversarii Europei nu se găsesc afară, în afara granițelor noastre, ci sunt acele firme care nu plătesc impozite. Sunt uh, acei mari directori care sunt complici ai evaziunii fiscale. Consiliul European trebuie să se ocupe de aceste teme, stimate domnule de la Vedova. Comisia Europeană a inserat în programul său de lucru măsurile pe care le-am cerut noi și îi mulțumim vicepreședintelui Timmermans și președintelui Juncker și colegului Moscovici. Iau act de faptul că colegul Weber a devenit un uh, partizan al lui Moscovici. Mai bine, mai târziu decât niciodată. Noi am fost totdeauna așa, al, uh, și al lui Moscovici și a oricărui comisar care va face bine pentru Europa. Grăbesc să închei, domnule președinte. Domnul Juncker a spus că e un bun început. E un nou început. Și sperăm să fie așa, dacă să fie un nou început E nevoie de o muncă puternică, pasionată, intensă și hotărâtă. Mulțumesc! Pitela. Domnule Pitela, aveți o întrebare din partea doamnei Giulia, Giulia Moi, vă rog. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă adresez colegului Pitela. În discursul meu a spus că vrem mai mulți bani. Sigur că nu trebuie să fie vorba de politicieni prieteni din casa politicienilor italiane, dar ce pe aveți să cereți uh, bani italienilor și europenilor care muncesc din greu pentru a vă plăti pe dumneavoastră și a vă menține în posturi. În Italia a explodat un scandal ani și ani de zile, partidul dumneavoastră, dar și stânga și dreapta, de altfel, au furat milioane și milioane din buzunarele săracilor și imigranților. Ați furat la Veneția, la expoziția de la Milano, furați de dimineață până seara și încă mai aveți pe o să cereți bani publici. Rușine! Cara colega, Răspuns. Stimată colegă, mentalitatea și cuvântarea dumneavoastră nu au nevoie de comentarii. Eu nu ar trebui să spun prea multe cuvinte aici și doar să vă spun că atunci când puneți toate în aceleași oală, atunci îi dezinformați cetățenii. Cine a furat trebuie să plătească, sigur, fără milă pentru nimeni. Din păcate, hoții sunt peste tot și trebuie să luptăm contra lor toți împreună. Noi suntem un partid și o mare familie politică angajată pe deplin în lupta împotriva corupției, a evaziunii, a mafiei, a criminalității. Noi muncim pentru o politică de calitate și bună și când cerem contribuții statelor membre, o facem ca să se investească în creștere și în crearea de locuri de muncă. Mulțumesc. Are acum cuvântul în numele grupului ECR președintele Kamal. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi la ECR salutăm faptul că summitul pune întrebările adecvate în primul rând, cum aducem investiții în statele Uniunii Europene? În al doilea rând, cum ne asigurăm că îi susținem pe cei din Ucraina care cred în autodeterminarea țărilor, despre care colegii din Polonia vă vor spune mai multe mai târziu. Și salutăm propunerea de fond de investiții, nu neapărat din cauza uh, conținutului propunerii, ci pentru că ajută la demararea dezbaterii. Nu doar o dezbatere, ci uh, și... Uh, 15 uh, miliarde de euro. Mai mult o dezbatere despre cum să uh, uh, demarăm investițiile, cum să se selecteze proiectele și să se prioritizeze, după cum a întrebat și Manfred Weber, cum să facă acest fond ca să evite o situație în care privatizăm profitul și naționalizăm pierderile. Uh, dar dezbaterea din Uniunea Europeană referitoare la competiție și investiții trebuie transpusă în fapte, pentru că încercăm să creăm o piață europeană a bunurilor, serviciilor și capitalului, dar în niciunul din aceste domenii nu ne-am dus la bun sfârșit munca. Și apoi, piața unică a capitalului nici măcar nu a început, abia este la început. Dar să nu mai vorbim despre o uh, uniune a pieței dacă aceasta nu duce decât la o nouă uniune reglementativă. Noi avem nevoie de piețe de capital funcționale pentru ca întreprinderile să nu se bazeze atât de mult pe bănci. Trebuie să îndepărtăm barierele în calea investițiilor private din Uniunea Europeană. Nu doar investiții private în uh, proiecte de infrastructură, ci proiecte pentru ca IMM-urile și antreprenorii să-și transpună ideile lor în bunuri și servicii. De ce finanțele non-bancare, cum este capitalul de risc, sunt subutilizate în Europa? Aș vrea să vă dau un exemplu specific. Eu uh, împrumut de, uh, regulat despre, de pe un site numit uh, Kiva. Este un site pe care uh, întreprinderile din state mm, uh, subdezvoltate fac credite. Eu împrumut bani pe acel site pentru a finanța credite mai mici sau mai mari. Dar de ce eu pot să împrumut 25 de dolari unui antreprenor dintr-o țară săracă și nu pot să împrumut 25 de lire unui antreprenor din propria mea comunitate? Lucrez cu alții să soluționăm această problemă și ne-am dat seama că nu avem nevoie de intervenția statului. Avem nevoie de uh, colaborare cu inițiative cum sunt unele din uh, Regatul Unit, pentru că banii există, dar trebuie voința de a debloca acei bani, voința comună a celor din Uniunea Europeană care vor să dea cu împrumut sume mici. Deci, uh, eliminarea barierelor pentru astfel de credite trebuie să fie o prioritate pentru noi. Dar aceste măsuri nu se pot lua izolat. Trebuie să se înscrie într-un program de reformă mai larg economic avem angajamente uh, de a combate provocările, de a dezvolta piața unică digitală și de a încheia acorduri bilaterale comerciale. În legătură cu toate aceste chestiuni, grupul ECR a lansat grupuri de lucru care vor prezenta idei noi. Deci, uh, nu suntem de acord cu dumneavoastră, dar vă vom oferi ideile noastre ca provocări. Nu are sens. Liderii europeni vin la Bruxelles și cer o cultură a concurenței uh, bazată pe investiții private, dar apoi când se întorc în capitale nu iau acele decizii dure care sunt atât de necesare. Uh, foarte multe din aceste reforme naționale sunt nepopulare și știm că uh, părțile interesate se vor opune, dar nu există nicio altă soluție. În țara mea adoptăm re... ne adoptăm hotărâri de anul nou. Eu, de exemplu, am să mă hotărăsc, am să am rezoluția să fac mai mult sport. Dar haideți să cerem și liderilor europeni să-și propună noi lucruri pentru anul nou să reformeze economiile, să elimine barierele din calea investițiilor, să reducă birocrația ca să se poată uh, crea locuri de muncă de către antreprenori. Și haideți să sperăm că 2015 va fi anul în care Uniunea Europeană va trece din nou la treabă. La mulți ani! Domnule Kamal, aveți o întrebare de la domnul Coburn. Bitte, Vă rog, domnule Coburn. Domnule Kamal, sunteți de acord cu mine că cele mai puternice state din Europa sunt cele care nu sunt în zona euro și care practică capitalismul antreprenorial? Poate un concept nou, novator pentru această cameră. De ce Uniunea Europeană nu încearcă să facă afaceri? sau să intermedieze afaceri decât investiții de stat. Guvernele nu creează locuri de muncă, afacerile creează. Și dat fiindcă Uniunea Europeană nu înțelege acest lucru, n-ar fi mai bine, domnule Kamal, să plecăm din Uniunea Europeană? Mr. Coburn. Domnule Coburn, domnule Coburn, trebuie să vă spun că înainte de toate, abia așteptam această întrebare. Și în al doilea rând, nici nu m-am mirat. S-a mirat cineva din această sală să audă întrebarea? Sincer! Întrebarea pe care o puneți, domnule Coburn, de, este de ce statele din zona euro uh, sunt mai puternice. Știm că ați ascultat și ați luat notițe la discursurile mele anterioare, le-ați studiat și pentru că eu am spus înainte exact asta. O altă lecție cu privire la zona euro este să înțelegem de ce atrage mai multe investiții. Aștept multe întrebări de la dumneavoastră și în anii următori. Mulțumesc! Acum, în numele grupului liberal, domnul președinte Verhofstadt. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să am o intervenție cu adresă în mod special la Consiliu, pentru că, de fapt, Comisia ne-a prezentat un program ambițios. Ce ne dorim acum este un răspuns din partea Consiliului uh, la uh, summitul de vineri. Domnule de la Vinova, văzând că există deja un proiect al concluziilor, știți ce înseamnă Cola Light? Mi se pare uh, că am putea spune Council Light pentru că da, nu, nu este cola uh, zero, ci uh, este uh, light. Și uh, cred că uh, de fapt, mulți din uh, membrii Consiliului nici măcar nu au realizat că Europa se află în criză. Noi facem apel, noi invităm, uh, noi uh, facem apel, noi invităm. Deci este o invitație perpetuă. Uh, deci ce trebuie să faceți este să luați decizii clare în probleme cheie care să creeze garanții tarea că programul ambițios se poate realiza. Am o serie întreagă de probleme. Trebuie să, ca statele membre să adere la schema de garantare a fondului nu uh, peste câteva luni, nu peste un an, toate statele membre trebuie să adere la această schemă de garantare. În al doilea rând, nu trebuie să schimbați pactul de stabilitate, pentru asta regulile care funcționează astăzi sunt suficiente. În al doilea rând, bun, uh, poate că pe plan național uh, s-ar putea decide ca ven... intrările în acest fond să nu fie taxate, să nu fie impozitate. Deci, în felul acesta, cetățeanul ar putea fi interesat să investească în viitorul Europei. După aceea, în al treilea rând, condiționalitatea la Consiliul European trebuie să se decidă. Primele investiții vor fi îndreptate spre următoarele state în care se vor face reforme structurale. Lucrurile trebuie să fie din acest punct de vedere clare. După aceea, pachetul Telecom. Bun. Uh, luați o decizie în legătură cu pachetul telecomunicațiilor, pentru că uh, se află de mult pe masa Consiliului. Uh, dumneavoastră uh, nu decideți în legătură cu uh, taxarea roamingului, cu alte probleme care fac parte din pachetul telecomunicațiilor. Pachetul acesta se află de mai bine de un an pe uh, masa Consiliului și nu se ia nicio decizie. Cel de-al cincele lucru, uh, pachetul digital este uh, nevoie aici uh, de uh, o decizie în legătură cu uh, piața digitală. Multe state nu pot să folosească Spotify sau alte formule. Trebuie să fie clarificate problemele de copyright. După aceea, luați decizii în ce privește uh, domeniul energetic, pentru că este datoria Consiliului să progreseze în această muncă legislativă. Și după aceea, uh, în legătură cu intervenția domnului Kamal, care a descoperit acum avantajele avantajul unei Europe unite. Dar noi nu avem o piață a creditelor. Da, trebuie, dacă ai a uh, active într-o țară, nu poți să le valorifici în altă țară. Deci Trebuie și din acest punct de vedere să luăm decizii. Nu aceste concluzii care sunt uh, um, de fapt neconvingătoare și pe care le citim de fiecare dată după ce a avut loc o reuniune a Consiliului. Deci acestea sunt așteptările mele din partea Consiliului, nu doar din partea președinției italiene, din partea uh, reprezentanților tuturor celor 28 de state membre, să ne dovedească că au luat măsuri clare pentru a depăși criza din Europa. Eu știu că și dumneavoastră, domnule președinte, participați la întâlnirile Consiliului European. Transmiteți, vă rog, acest mesaj foarte clar mâine când veți avea intervenția dumneavoastră. Domnule Verhofstadt, doamna uh, Conștoș dorește să vă adresez o întrebare. Herr Verhofstadt, Sie sind ja... Äh, Domnule Verhofstadt, dumneavoastră sunteți uh, președintele grupului ALDE în Parlamentul European. Puteți să-mi explicați de ce dumneavoastră uh, uh, vorbiți mereu despre statele care trebuie să creeze locuri de muncă, statele care trebuie să participe la fondul de investiții de 350 de miliarde de euro. De ce trebuie să garanteze statele pentru banii pe care, eh, de fapt, eh, persoanele private trebuie să le investească? Doar dumneavoastră sunteți liberali sau așa zis liberali. Propunerile mele și în propunerile comisiei nu e vorba despre uh, bani publici, ci de bani privați care urmează să fie investiți. Dumneavoastră nici măcar nu ați înțeles ce propune comisia. Deci, uh, de fapt, că statele membre trebuie doar să uh, Uh, garanteze uh, faptul că acești bani uh, vor fi îndreptați în direcția cea bună. Deci trebuie să se cadă de acord asupra unei idei că va fi o cooperare între garanțiile din partea statului, investiții europene pe de altă parte și bani privați care intră în fond. Nu e vorba de uh, bani publici, ci mai degrabă bani veniți din surse private. Din partea Stâncii Unite, doamna Zimmer, președintea grupului. Mulțumesc. Da, ă, și eu aș dori să mă adresez Consiliului mai întâi. Pentru mine se pune întrebarea ă, ce se întâmplă după summitul ministrilor de finanțe. Ce s-a schimbat de fapt? Ce progrese s-au făcut? chiar se constată o disponibilitate a reprezentanților de guverne să facă investiții durabile pe o bază uh, financiară solidă și înainte de, a to- de toate să pună accentul ca prioritate pe investiții, eu nu văd acest lucru și văd că mai degrabă uh, Uh, sunt uh, probleme legate de investiții. Domnul Juncker a prezentat un program uh, care ar trebui să slujească obiectivelor dezvoltării sociale, ecologice, durabile economice în statele membre. Eu am impresia că uh, Uh, nu numai doamna von Stoch nu a înțeles uh, acest program de investiții, cum spuneți dumneavoastră, eu cred că ea l-a înțeles. Ideea este că uh, programul nu își slujește scopul. Adică eu cred că trebuie să se facă investiții, dar cred că nu trebuie să fie neapărat toate publice, cred că trebuie să fie private și cred că mișcarea trebuie făcută. Cred că este o problemă enormă faptul că investițiile necesare, investițiile durabile, nu sunt făcute prin uh, fonduri publice. Și uh, aici nu sunt de acord cu AFD-ul și cred că ar trebui implementat acest program. Și vreau să vă întreb, aveți cu toții atât de multă încredere în șefii de guverne? Credeți că uh, nu sunt... Uh, în stare să vină cu proiectele de ieri reșapate și să spună că acesta e marele program de investiții? Ă, ministrul de Finanțe Gabriel al Germaniei ă, a explicat toate acestea de parcă ar fi cine știe ce. Eu cred că, de fapt, sunt foarte multe de făcut pentru a ă, răspunde nevoilor sociale și economice prin investiții. Eu nu cred că trebuie să ne convingem că acest program este soluția la orice. Și în acest context, știu că există o listă și aș vrea să știu ce uh, influență asupra conviților va, uh, de investiții va avea eliminarea unei uh, anumite directive. Ce efecte va avea asupra programului de investiții Uh, faptul că standardele ecologice vor fi reduse. Standarde pe care le-am negociat aici împreună democratic. Asta nu am văzut din discuție. Mă gândesc și la programul Clean Air. Ce influență are programul asupra acestui lucru? Această listă de eliminări de măsuri are o uh, influență mică, ni se spune. Uh, dar e vorba de ce se întâmplă în cadrul uh, național. Se spune că acolo trebuie să fie reduse standardele eco ecologice și sociale. Și aș vrea să întreb de ce, de exemplu, pentru proiecte ca cele pe care le-ați prezentat acum, uh, nu s-au făcut investiții private cu mult timp înainte. Deci, dacă vreau să schimb ceva, trebuie să schimb condițiile la nivel național. Asta trebuie să fie în planul dumneavoastră. Mulțumesc. Doamna Zimmer, deputata von Stoch vrea să vă pună o întrebare. Doamna von Stoch pare să fie foarte interesată astăzi de acest subiect. Vă rog, vă ascult. Doamna von Stoch, vreți să puneți o întrebare? Nu am înțeles că a spus da. Uh, se pare că nu am înțeles bine nici asta și nu v-am înțeles bine nici pe dumneavoastră cum funcționează acest program de investiții și probabil că nici pe domnul Verhofstadt. E nevoie de fonduri publice, 21 de miliarde, care ar trebui să fie o garanție pentru investitorii privați ca să investească. E clar că acești investitori nu vor să investească și nu vor să câștige bani. Probabil că sunt prea leneși sau nu interesează să câștige bani. Cum explicați faptul că acești 21 de miliarde de euro de fonduri um, publice trebuie să atragă încă uh, alți bani pe care să investească investitorii privați? Care e logica? Stimată deci, doamnă Fonstoc, eu vă rog să-l întrebați acest lucru pe domnul Juncker, nu pe mine. Mulțumesc. Acum pentru verzi are cuvântul doamna președintă Harms. Da. Ehm, aș vrea să mă refer la un antevorbitor, la ceea ce a spus Giefer Hofstadt. Pentru că și pe mine m-a frapat că, în legătură cu proiectul unei rezoluții, Consiliul eh, acum începe noua legislatură și eh, preluarea mandatului lui Donald Tusk cu o mare lașitate față de provocările care se află în fața Europei și cred că nu am tras învățămintele care se impuneau din criza zonei euro. Nu există semne că la nivelul Consiliului există disponibilitatea de a eh, stabiliza euro și de a lua măsurile necesare pentru ca politica economică a Uniunii Europene să fie integrată. Fără o politică clară, comună, economică, nu va fi posibil garantarea stabilității zonei euro. Și eu cred că la nivelul Consiliului eh, nici măcar nu mai există curajul de a înfrunta pe cetățeni în așteptările lor. Iar în ce privește LuxLeaks, de asemenea, mi se pare că această, acest proiect de rezoluție nu trage eh, concluziile care se impun din LuxLeaks. De fapt, marile companii ar trebui să își plătească din nou uh, impozitele în statele în care au făcut profit. Asta ar redobândi uh, credibilitatea uh, cetățeanului. Și, uh, doamnelor și domnilor, dacă uh, analizez acest scurt proiect al Consiliului și mă uit la proiectele de investiții uh, care uh, de fapt ating nivelul uh, financiar uh, al mai multor cataloage ale firmei Kvele. Pentru că, de fapt, mi se pare că se practică un dumping vis-a-vis -vis de mediul înconjurător și se investește uh, mai puțin în mari proiecte care ar putea să creeze locuri de muncă. Eu cred că domnul Juncker și domnul Timmermans uh, au sarcina să uh, pună puțină ordine în această listă de dorințe, așa cum uh, suntem obișnuiți să facem liste pentru Moș Crăciun. Deci, este nevoie de proiecte de investiții care să poată să ducă la o asanare a situației economice și dacă ne gândim la industria um, energiei nucleare, um, și a, că acolo ar urma să fie acordate subvenții, mi se pare o tragedie. Regret că acest plan de investiții um, acum este uh, marcat de tot felul de proiecte învechite. Iar în legătură cu situația din Uh, Rusia. Cred că uh, în document ar trebui să nu se vorbească despre Ucraina, ci ar trebui să se vorbească mai degrabă despre criza adâncită între Uniunea Europeană și Rusia. Ce învățăm din știrile ultimelor zile? Nu doar noi suntem dependenți de importul de surse de energie din Rusia, ci și alții. Există din acest punct de vedere o rețea globală. Tot ce a decis Europa până acum a fost corect vis-a-vis -vis de Rusia, dar Consiliul trebuie de asemenea să tragă consecințele. Mulțumesc. Harms. Doamna Harms, există un cartonaș albastru din partea domnului Everici, vă rog. Bună dimineața și Crăciun fericit. Am spus că nu doresc să vorbim despre industria nucleară, pentru că e subvenționată. Adică sunteți de acord cu mine? Cu toate aceste surse de energie care sunt atât de ineficiente încât uh, sunt nevo- e nevoie de subvenții, de exemplu fer, uh, ferme eoliene, pentru că sunt investiții proaste, e clar. Uh, sunteți de acord cu mine că trebuie să ne, ă, ținem doar de ceea ce face bani și ceea ce funcționează? Dacă în, în Marea Britanie ar crede cineva în competitivitatea centralelor nucleare, atunci nu cred că ar fi propuse aceste proiecte pentru subvenții directe, ci s-ar stabili un preț unic garantat pentru energia electrică ă, și uh, care să fie valabil pentru 35 de ani, să nu aibă de suferit în urma inflației și care uh, să se bazeze pe concluziile pe care parcurile eoliene din uh, Germania le oferă încă de pe acum. Președintele, mulțumesc din partea grupului EFT de urmă, domnul Nater. Mulțumesc, domnule președinte privind la agenda Consiliului European de săptămâna asta, s-ar părea că sunt uh, tot aceleași și aceleași lucruri, creștere și locuri de muncă. Ca și cum se discută aceleași subiecte iar și iar, dar nu se întâmplă niciodată nimic. Spania uh, în continuare are șomaj de 50%, economia franceză se prăbușește, Grecia chiar trebuie să iasă din zona euro ca să se întâmple ceva cu economia ei. Și apoi tot vorbe, vorbe, vorbe din partea Comisiei nu va uh, rezolva nimic. Punctul central al agendei este planul de investiție a domnului Juncker, care cumva ca de minune va obține 21 de miliarde de euro și le va transforma în 315 miliarde de euro. mi-amintește de un cântec, o, un basm în New York, pentru că astăzi se povestește un basm la Strasburg. Domnule Juncker, știu că vă place să mai beți un păhărel și să mai fumați o țigară, dar sper că vă plac și pariurile. Că, uh, mă rog, pariați la curse, că dacă ați face așa, poate ați putea să câștiga cumva banii aceia. Este, iată, o cursă care se va desfășura astăzi la ora 3 uh, cu pariul de 15 la 1 și în mod alternativ. Este foarte bună pentru dumneavoastră și apoi Uh, este un cal care se numește Vise, e foarte bun. Și apoi mai este o altă cursă de seară în care concurează un cal numit Fantezie. E foarte bun ca să pariez, pariați pe ei. Dar acum serios, planul noastră de investiții, domnule Juncker, este un vis economic bazat pe fantezie economice. Comisia a spus că astea sunt bazate pe estimări prudente, bazate pe eh, experiența istorică. Scuzați-mă dacă spun că noi nu vă credem, pentru că sunt aceiași eurocrați care acum 10 ani ne-au spus că moneda euro ne va aduce creștere și locuri de muncă. Domnule Juncker, Europa se scufundă uh, pe plan global și Uniunea Europeană nu este răspunsul. Și din nefericire pentru europeni, planul nostru de investiții e uh, cel mai mare balon de săpun și cu asta închei urându-vă Crăciun fericit. Mulțumesc! Domnule deputat Natal, aveți o întrebare a colegei Iaconsari, dacă o acceptați. Vă rog, doamne Iaconsari. Arvoisa puhemies. Mulțumesc. Stimate Stimatul deputat a pretins acum că programul de investiții al Comisiei este la fel cu cel dinainte, dar și discursul dumneavoastră e ca altele dinainte pe care le-am mai auzit. Umor de proastă calitate, propuneți uh, pariurile pe cai în loc de investiții europene, dar se pare că apare și ceva nou la numele grupului dumneavoastră, s-a schimbat o literă. Care e alternativa dumneavoastră? Ce propuneți? Pentru că sistematic vă opuneți tuturor alternativelor ca Europa să revină la creștere. Vă rog, domnule Nat. Păi câteodată la parerile pe care se câștigă, dar aici niciodată nimeni nu câștigă. Practic, alternativa e o Europa liberă și democratică, bazată pe state, națiuni care își asumă propriile decizii. N-ar trebui uh, să ne bazăm pe o organizație nedemocratică, unde deciziile se iau de către Comisia Europeană, în secret, unde democrația nu e respectată, referendumurile nu sunt respectate. Noi ne dorim democrația, libertatea și de aceea noi suntem vocea europenilor. Mulțumesc! Das Wort hat jetzt are acum cuvântul domnul deputat neafiliat de Graf. De heer Juncker komt met een plan om de groei van de EU. Domnul Juncker prezintă un plan de promovare a creșterii în Europa. Asta înseamnă că țările de jos vor fura iarăși 8 miliarde de la cetățeni ca să-i pună într-o grămadă comună structurală. Se vor folosi banii ca să se izoleze fonic zone de autostradă lângă care nu locuiește nimeni și alte proiecte stupide. Vă mai gândiți la astfel de dealuri ca atunci cu ca atunci când erați premierul Luxemburgului. Suma aceasta de 21 de miliarde va deveni 300 de miliarde prin ajutorul sectorului privat. Sunt avantaje fiscale pentru întreprinderile acelea, domnule Juncker, sau cum? Uh, încă credeți că mai crede cineva în utopia unui mare imperiu european? Atunci când se văd diferențele economice între statele membre, este catastrofal. Acest imperiu este plătit de cetățeni. Se fac mari economii, uh, se reduce prosperitatea și crește șomajul. Decât un astfel de plan de creștere stupid, domnule Juncker, nu mai bine pledați în Consiliu ca să se desfințeze moneda euro? Ar trebui să se poate ca fiecare stat să revină la propria monedă, să-și închidă frontierele, să aibă propria sa economie, ca să rămână afară imigranții nedoriți care ne costă miliarde pe an și jihadiștii care ne amenință securitatea. Asta trebuie să faceți, domnule Juncker, dacă nu mai bine vă dați demisia. Acum, în numele grupului PPE, are cuvântul doamna Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi adresa ca mulți antevorbitori Consiliului, pentru că activitatea sa este esențială pentru viitorul Europei. Uh, popoarele din Europa au avut mult de suferit și declarația de astăzi a Consiliului mi s-a uh, părut um, a fi uh, mult prea laconică. Și asta pentru că nu uh, reflectă ambiția de a mișca lucrurile din loc în Uniunea Europeană. Deci uh, este momentul să se treacă la acțiune. Șefii de stat și de guvern trebuie să susțină uh, planul de investiții strategice ale Comisiei Juncker. Instrumentele există, trebuie ca acum să le punem în acțiune mai repede. De, pentru că nu există o creștere durabilă fără stabilitate economică și monetară. Planul de investiții trebuie să stimuleze capitalul privat și trebuie să se adapteze la realitatea situației economice actuale. Comisia și Consiliul trebuie să acționeze ferm pentru respectarea pactului de stabilitate și de creștere, pentru că ă, el devine realizabil doar dacă statele membre vor avea curajul să treacă la reformele structurale necesare. Iar cei ce nu vor reuși vor trebui să-și asume responsabilitatea în fața popoarelor lor. Este nevoie de curaj la nivelul guvernelor naționale acest plan de investiții este doar primul act al relansării economice europene și eu mă bucur de noua abordare în programul de lucru al Comisiei, mai concentrat, mai puțin birocratic este nevoie de reușită, pentru că reușita este singura care poate să stimuleze până la urmă credibilitatea în această alianță transatlantică până la urmă. Aș vrea să mă uh, uh, refer și la alte subiecte, la situația din Ucraina. Da, este foarte gravă, trebuie să susținem Ucraina, dar uh, noi trebuie să relansăm relațiile diplomatice cu un partener puternic cum este Rusia. Președintele o întrerupe pe vorbitoare, dar vă amintesc că trebuie să ajungem la concluzii clare, ambițioase și mă bazez pe concluzia președintelui Juncker. Ă, există aici nevoia unei responsabilități a statelor membre. Domnul Guerrero Salom. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, ă, Comisie și Consiliu. Vorbitorul se întrerupe. And uh, your speaker already exceeded her speaking time. Președintele, da, uh, cineva a vrut să întrerupă. Vă rog, uh, continuă, domnule Salom. Da, uh, în calitate de raportor pentru ajutor umanitar al Parlamentului European, vă atrag atenția asupra unui punct pe care mulți l-au putea considera minor sau marginal la următorul Consiliu, și anume chestiunea epidemiei Ebola niciodată nu poate să fie un lucru marginal, uh, o situație în care mii de persoane își pierd viața, deși se află departe de frontierele Uniunii. Însă noi trebuie să susținem reacția la Ebola, pentru că nu am reușit să stopăm Ebola. Am redus viteza propagării sale, însă Ebola continuă să ucidă mii de persoane. Trebuie să susținem cadrul comun al Uniunii Europene adoptat săptămâna trecută. Și în uh, conexie cu domnul Stavianidis trebuie să trimitem medici, laboratoare, servicii medicale ca să salvăm viețile omenești, ca, ca să avem și noi mai multă demnitate ca Uniunea Europeană, ca să reacționăm la o problemă care uh, apare uh, departe de frontierele noastre, dar care afectează viețile omenești. Mulțumesc și acum din partea ICR, Duda. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să-mi exprim nemulțumirea pentru că s-a manifestat un sprijin foarte slab pentru Ucraina din partea Uniunii Europene. Premierul Poroșenko nu a fost invitat la summit și aș dori să spun următorul lucru. Dacă în concluziile summitului veți spune că ambele state, Ucraina și Rusia, trebuie să respecte acordul de la Minsk, va însemna că situația agresorului și a victimei sunt puse uh, pe picior de egalitate și este scandalos. Un alt subiect, planul de investiții, 300 de miliarde de euro. Aș vrea să spun următorul lucru. Am uh, spus că este foarte important uh, ca condițiile uh, să fie egale între statele membre afectate de criză. Haideți să nu uităm de coeziune, haideți să nu uităm de statele care au aderat la Uniunea Europeană după 2004 și care au de multe ori mai multă nevoie de susținere decât alte state în fața crizei, pentru că o situație economică mai slabă și dezvoltarea infrastructurală nu este la fel de avansată. Deci sper că se vor distribui în mod corect fondurile. Mulțumesc, domnul Telicca. Două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, regret că domnul de, de la UKIP, după performanța sa artistică, a părăsit sala, pentru că vreau să spun că și eu știu câteva afaceri britanice care au investit în străinătate și așteaptă un plan de investiții. Dar uh, eu cred că este nevoie practic de implementarea acestui proiect. Este nevoie de o dezvoltare a pieței interne, dar aș vrea să fac și o observație. Sunt convins că planul de investiții ar fi putut să fie poate inspirat și de unele sugestii venite din partea grupului nostru. Am câteva rezerve minore, dar în mare este un proiect foarte bun, asta așteaptă cetățenii europeni, asta așteaptă lumea afacerilor. S-au depășit și unele conflicte interne, să spun, în fostul colegiu al comisarilor. Deci mă aștept uh, să se creeze o bază solidă și să putem progresa. Dați-mi voie să mă refer și la uh, Consiliu. Uh, domnule ministru, uh, eu uh, trebuie să spun că sunt foarte decepționat pentru că ați făcut o prezentare foarte superficială, lipsesc elementele concrete, e ca și când nu ați realizat ce se întâmplă de fapt din Europa. Domnul Verhofstadt s-a referit la uh, pachetul telecomunicațiilor. Aici există așteptări din partea cetățenilor de ani de zile care sunt progresele legate de roaming, de neutralitatea rețelelor. Și uh, m-aș uh, referi și la cel de-al patrulea pachet pentru căile ferate pentru că aici uh, există uh, o separare între aspectele tehnice și contribuția guvernamentală. Aș putea continua menționând uh, multe alte sectoare în care așteptăm progrese. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc un cartonaș albastru din partea domnului Eterix. Acceptați, domnule Telicca? Uh, Mulțumesc că uh, v-ați referit la intervenția unei colegi înainte. Da, bun, uh, ce om de afaceri ar investi într-un scenariu sortit eșecului de la bun început? Eu nu știu cum va vedea contribuabilul această schemă de investiții. Mi se pare că ea este greșită din start. Uh, deci ă, vrem, vrem să lucrăm cu banii contribuabilului? Domnul Telicca. Da, nu știu la ce tip de investiții vă referiți dumneavoastră, dar cred că răspunsul este foarte clar eu cred uh, în investițiile private, dar amintesc și apreciez că planul care se află în fața noastră astăzi uh, își propune să încurajeze investițiile. Și am vorbit și cu investitori britanici și există o mare apreciere pentru acest plan. Dar, uh, Eh, ei au cu totul altă opinie decât eh, cea formulată de colegul dumneavoastră înainte. Mulțumesc, spune președintele. Are cuvântul acum doamna Forența. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În discuția pregătitoare pentru acest Consiliu am fi dorit să auzim vorbindu-se despre o agendă complet diferită, adică dacă elitele, dacă problemele uh, cetățenilor ar, ar fi fost în centrul preocupărilor noastre, ați fi trebuit să discutați un singur punct. Cum să redistribuiți venitul și munca? Cum să stopați inegalitățile agravate de politicile de austeritate? De exemplu, am fi dorit ca acest Consiliu să țină cont de un raport cu titlul uh, Inegalitățile uh, afectează creșterea și afectează foarte mult creșterea inegalităților. În 20 de ani, uh, sporirea inegalităților a cauzat o pierdere de creștere a PIB-ului de 8,5 puncte. E enorm. Și afectează mai ales uh, pe cei mai săraci. Și continuă să fie nu doar o problemă socială foarte gravă, ci și macroeconomică. Deci ca să lăsăm creșterea avem nevoie de un singur lucru, să luptăm contra inegalităților. Politica economică. Uh, să schimbăm politica economică, să investim în uh, educație, bunăstare, să avem un salariu de cetățenie la nivel european, un venit european. Nu ați vorbit de stabilitate pentru investiții, însă nu faceți decât să dați precaritate cetățenilor. Vorbiți de încredere când președintele Comisiei e implicat într-unul din cele mai grave scandaluri privitoare la evaziunea fiscală. Vorbiți de un plan de investiții care seamănă foarte mult cu ce se întâmplă la jocul Monopoly. Ar trebui să ne punem speranțele într-o, într-o cutie goală, să credem în aceste 315 miliarde, când știm că, de fapt, se află la dispoziția dumneavoastră doar 21 de miliarde. Și dați-mi voi să spun ceva și în legătură cu președinția italiană acestui semestru. Matteo Renzi, prim-ministru italian, vorbește adesea de pactul uh, de faptul că pe durata președinției italiene ar uh, spori măs- măsurile pentru creștere. Cred că răspunsul față de acest lucru este greva generală a muncitorilor din Italia. Mulțumesc și acum domnul Teri Cabras. Domnule președinte, sunt mai multe sectoare ale vieții publice care au nevoie de investiții urgente și aș dori să mă refer la două dintre ele foarte importante. E vorba de marile investiții necesare pentru cercetare, care trebuie privite ca un pilon al bunăstării în Europa. Cercetare în toate domeniile, în universități, în marile centre de cercetare, care, din păcate, și-au redus capacitățile. Și desigur trebuie să favorizăm și cercetarea industrială și cercetarea uh, în domeniul energiilor alternative. Și de asemenea trebuie să facă mari investiții în politica pentru tineret, politica educației, formarea profesională și uh, muncă, cercetarea socială și științifică în uh, politicile pentru tineret și pentru cercetare. Acestea sunt viitorul care trebuie pregătit de astăzi pentru că, mai ales uh, când suntem în criză, uh, ziua de mâine începe de azi. Deci, uh, toate aceste lucruri mi se par foarte grave și sunt foarte uimit și surprins să văd că guvernul spaniol um, nu susține uh, ideea aceasta și a prezentat doar o jumătate de pagină de cereri uh, foarte vagi care duc la niște politici absolut arbitrare. Deci eu insist, cercetare, cercetare și tineret. Mulțumesc. Mulțumesc, are cuvântul doamna Moi. Grazie, signor președinte. Sono ormai... Mulțumesc, domnule președinte. Acum au trecut deja cele șase luni ale președinției italiene, șase luni mult așteptate, Uh, de către cetățenii noștri cu speranțe pentru creștere. Sigur că doamna Merkel și are propriile responsabilități, la fel ca și Comisia Europeană, însă responsabilitățile italiene, ale guvernului italian, sunt cele mai grele și mai grave, cu siguranță. Guvernul italian a uitat complet anumite priorități ale sale. Pentru a obține o redresare a pieței muncii, trebuie să creăm șanse de muncă și aceste șanse nu vor exista dacă nu se vor rezolva câteva probleme cruciale, cel puțin în ce privește eh, domeniul eh, manufacturii. Sigur că e util să diminuăm eh, poverile fiscale, dar e imposibil să creăm noi locuri de muncă atunci când IMM-urile și artizanatul continuă să-și închidă ușile. Își închid ușile pentru că trebuie să plătească prea multe impozite și pentru că uh, Birocrația e prea multă, e de neînțeles și e prea complexă și asta nu numai în Italia, ci în toată Europa. Guvernul italian a risipit o ocazie ca să reia uh, bătălia așa numită Made In instrument esențial pentru uh, firmele europene și pentru consumator pentru a avea libertatea de a alege. N-a vorbit de contrafacere, de ilegalități, din păcat, din cauza un, unui lipsei unui sistem comun vamal pe o piață liberă europeană. Nu s-a întâmplat nimic în ce privește dezvoltarea și protecția întreprinderilor. La fel nu s-a făcut nimic pentru a se re- rezolva definitiv tema salvării imigranților. Din, iată, pentru 40 de ani ați furat, uh, iată, ați furat și de la imigranți, de cel, la cel mai sărași, la Roma, e un întreg scandal. Asta nu va ajuta nici Italia, nici Europa. Gestiunea care se vede în toate administrațiile regionale, nu doar la nivel central, cărora aceste președ... Uh, această președinție ar fi trebuit să le dea mai mult control, ceea ce n-a făcut. Sunt doar câteva din problemele urgente pe care guvernul italian ar fi trebuit și putut uh, să le rezolve dar s-a mulțumit să apară la televizor. Iată, știm că există și un proces cu statul mafiot, e o rușine. Nu se creează muncă dacă dumneavoastră nu aveți dorința să o creați. Nu știți să faceți politică. Trebuie să plecați. Ați furat ani și ani de zile, sunteți o rușine. Un cartonaș albastru în partea doamnei Bresu, dacă acceptați. Vă rog, doamnă. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să întreb pe această europarlamentară dacă ea crede că este în Parlamentul Italian sau dacă știe că se află la Parlamentul European, pentru că vorbim aici despre programul Comisiei Europene, despre care nu ne-a spus niciun cuvânt. Eu cred că președinția italiană a avut un mare succes împreună cu toate statele membre, pentru că numai împreună câștigăm sau pierdem și-a pus bazele pentru acest plan despre care voi spune și eu ce cred dacă voi reuși să vorbesc. Dar dumneavoastră nu ne-a spus absolut niciun cuvânt despre ceea ce discutăm noi astăzi aici. Edustaja Moi, olkaa hyvä. Vă rog, doamnă Moi. Italia e coruptă, apar mai multe scandaluri. La Roma domnește mafia, an și an au furat. Dacă nu rezolvăm problema asta, dacă nu cerem ajutor Europei, atunci nu vom reuși. Italia Eh, este în faliment și dacă nu vom rezolva această problemă, nu va ieși din criză nici Europa. Mulțumesc. Corvin Micke. Mulțumesc acum domnul Corvin Micke. Eh, Zigankov Socialist. Mulțumesc. Se pare că avem colegi care nu înțeleg lucruri destul de simple pentru a crea un loc de muncă e nevoie de bani. Pentru bani uh, se impun uh, taxe și uh, până la urmă, printr-o suprataxare, din nou lucrurile se blochează. Dacă o companie nu plătește impozite mari, poate produce mai ieftin, vinde mai mult, creează locuri de muncă. Da domnul Juncker în calitate de premier al uh, Luxemburgului, al Marelui Ducat. Uh, <laughs> cred că el cunoștea foarte bine uh, aceste lucruri. Acum mi se pare că riscăm să distrugem situația din Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Îi voi da cuvântul doamnei Gardini pentru două minute. Grație, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi, iată, sunt, participăm la o dezbatere foarte importantă și avem ocazia unică la acest Consiliu care va începe peste câteva zile. E o dezbatere pe care am început-o și noi în grupul PPE. Vă reamintesc documentele Congresului desfășurat la Dublin în primăvara uh, acestui an. Astăzi, în fine, vedem ceva concret după ce am spus acolo și după direcțiile pe care le-am uh, arătat acolo. Uh, Acum mă adresez președintelui Juncker, căruia am acordat încrederea și îi spun că ar trebui să dea posibilitatea acestui plan de investiții să devină și o șansă ca să eliminăm uh, multele dezechilibre și asimetrii din Europa, din zona euro, și care, dacă nu sunt eliminate, imediat ar risca uh, să anuleze și să afecteze eficiența pe care va trebui să o aibă acest plan de investiții. BCE în septembrie ne spunea că 100 de miliarde de investiții uh, s-au îndreptat uh, uh, în afara granițelor noastre pentru că țările noastre nu sunt atrăgătoare pentru investiții. Eu cred că ăsta este punctul fundamental la care trebuie să ne gândim. E și problema surplusului care se concentrează în două țări ale zonei euro. Eu cred că Trebuie să ne ocupăm imediat și de această problemă și ne cer asta și prietenii noștri americani. Și mă întreb, și vă întreb și dumneavoastră, domnule președinte, dacă și acest lucru că nu se dorește uh, să ne ocupăm de acest aspect mercantilist al surplusului, nu cumva asta împiedică pe americani să încheie rapid tratatul TTIP. Că după cum bine știți, americanii încă nu au acordat acea cerință indispensabilă pentru că TTIP să devină prioritar pentru Statele Unite, care astăzi se concentrează exclusiv și cu prioritate asupra parteneriatului transpacific cu China. Aș dori să-mi răspundeți la aceste întrebări, dar în același timp uh, urez succes Consiliului ca să redea încrederea cetățenilor. Mulțumesc și acum Gebhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Ca mulți alții dintre colegii mei și eu doresc să fac un apel la Consiliu, un apel foarte important. Vă rog să uh, colaborați la uh, orientarea spre viitora politicii. E foarte important. Un lucru nu trebuie să uităm, trebuie să plasăm în centru nu doar creșterea în general, ci mai ales să creăm locuri de muncă durabile și de bună calitate. Trebuie să ne concentrăm asupra acestui lucru și nu, așa cum mi se pare acum că se întâmplă în guverne, să găsim uh, un, uh, să împărțim un pic câte ceva la fiecare stat membru. Nu, nu cred că asta este soluția. Trebuie să ne concentrăm pe investiții în viitor, să ne asigurăm că sunt create locuri de muncă de calitate, cum este, de exemplu, uh, Uh, ce se poate face prin intermediul agendei digitale, durabilitate în sectorul energetic, să ne concentrăm pe infrastructură ca să se creeze realmente locuri de muncă care să fie benefice pentru cetățeni. Mulțumesc. Urmează domnul Demes, măcar un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la situația din Ucraina. Mă bucură faptul că la nivelul Consiliului ni se oferă garanții că acordul de asociere va fi continuat. Este foarte bine că ă, se face un apel la toate statele membre să fie ratificat acest tratat, pentru că țara aceasta ă, este de fapt pe picior de război și ă, suveranitatea Ucrainei este amenințată. Ucraina are nevoie de ajutorul nostru. Noi constatăm că sancțiunile împotriva guvernului Putin uh, acum dau roade nu uh, trebuie să uh, acceptăm anexarea ilegală a Crimei și trebuie să ne gândim la situația cetățenilor din aceste regiuni pentru că ă, aici practic se impune un statut locuitorilor din Crimea de către ă, Rusia. Dacă am recunoaște anexarea Crimeei, cred că ă, concluziile ar fi tragice. Mulțumesc, domnul Lambsdorff. Domnule președinte al Comisiei, domnule președinte al Consiliului, liberalii doresc succesul Uniunii Europene, doresc succesul acestei comisii și cred că sunt trei elemente decisive aici. Un program de lucru bun, domnule Juncker, programul dumneavoastră e foarte bun, l-ați pus uh, la punct, cu siguranță cu ajutorul lui Franz Timmermans, și trebuie să preluați în acest program proiecte ambițioase. În al doilea rând, sunt reformele structurale din statele membre și aici suntem îngrijorați. În Franța, în Italia, dar și în Belgia, această uh, țară a fost recent paralizată de o grevă generală. Cred că este nevoie de reforme mult mai ambițioase pentru ca noi ca europeni să avem succes. În al treilea rând, programul de investiții. Programul de investiții este criticat de mulți. Mie mi se pare greșit să uh, ne uh, pripim și să spunem că nu poate funcționa și că garanțiile de stat nu pot să mobilizeze uh, investițiile private. A mai, s-a mai întâmplat pe mai de mult, a mai funcționat și sper să funcționeze și de data aceasta, este decisiv. Avem mare încredere în uh, dumneavoastră, în uh, comisarii dumneavoastră. Vă rog, nu faceți uh, greșeli. Germania v-a recomandat să investiți în aeroportul Brandenburg, Berlin-Brandenburg, fonduri europene. Noi dorim succesul fondurilor europene și nu investirea lor în proiecte ratate de la început. Mulțumesc, domnule Lambsdorff. Urmează domnul Papadimulis. Mulțumesc, doamnă președ... domnule președinte. Dogma neoliberală care spune că austeritatea și numai austeritatea va duce la mai multe investiții e pusă sub semnul întrebării de către realitate în uh, ultimii șase ani. Vedem că investițiile au scăzut, de fapt, cu 15%. <clears throat> Deci trebuie să schimbăm orientarea politică în Europa, injectând mai mulți bani publici în creștere, și de la bugetul european, cât și din bugetele statelor membre. Domnule Juncker, pachetul pe care ne-l prezentați noastră este pur și simplu o cutie goală, că numai Iisus Hristos a reușit să mulțească peștii și pâinile. Dar asta a fost o minune. Nu știu dumneavoastră cum veți face. E, imposibil dacă nu faceți o minune. Și toată lumea vă spune asta. Domnule de la Vedova, această cutie goală a domnului Juncker, dumneavoastră, uh, încercați să ne faceți să o adoptăm, dar care va fi participarea statelor membre, pe baza căror criterii, ce garanții prezentați pentru investiții, că acestea vor duce și la o creștere viabilă. nu ați spus nimic din toate acestea și mă tem că Consiliul uh, va, nu va face decât să uh, schimbe urări de an nou și Crăciun fericit. Doamna Rivazia, acum mulțumesc. Aș dori să intervin în legătură cu epidemia Ebola și modul în care Uniunea Europeană ajută la ora actuală în problema aceasta, acestui fenomen foarte important. Experții <clears throat> spun că e problema legată de, de despăduriri, de lipsa de sisteme de sănătate și instabilitatea politică din zonă. Uniunea Europeană a desfășurat 1,1 miliarde de euro eh, de ajutor umanitar în lupta contra Ebola, din care mai mult de 400 de euro, milioane de euro provin de la Comisia Europeană, ceea ce e foarte bine, deși a sosit cu întârziere această sumă. Problema e că Miniștrii se reunesc mâine ca să semneze pe 12, deja au semnat, deja spune vorbitoarea, pe 12 decembrie acordul de parteneriat economic cu țările ACP. Africa, Caraiba și Pacific, Caraiba și Pacific. Asta e o problemă pentru că până acum uh, Uniunea Europeană avea preferințe comerciale unilaterale cu aceste țări, mai ales cu fostele colonii. Acceptau uh, ca ele să taxeze importurile din Uniunea Europeană, dar uh, reciproca nu, să nu fie valabilă. Acum impun uh, renunțarea la taxele vamale uh, pe majoritatea importurilor europene. Ei au nevoie totuși de un buget pentru infrastructură, dar în același timp nu vor mai avea uh, taxele vamale ca să contribuie la acest buget. Deci ce vor face? Um, Următorul vorbitor, domnul Peter Lundgren, pentru două minute. Mulțumesc, doamna președintă. Domnul Juncker spune că are nevoie de mai mulți bani. Eu nu mă miră deloc, pentru că dacă îți asumi responsabilități pentru banii contribuabililor, ar trebui să vezi că există voință pentru asta, dar ea nu există. Deci veți vedea că situația cetățeanului de rând se înrăutățește 43% dintre europeni nu au participat la alegerile europene și uh, um, sute de mii de euro uh, sunt uh, plătiți când uh, persoanele sunt uh, concediate. Uh, se uh, uh, consumă bani de asemenea când se reduce taxarea europeană, care pe plan comunitar este mai mică decât impozitarea în Belgia. Deci dacă după ce ți-ai îndeplinit sarcinile profesionale uh, nu uh, primești uh, recompense, asta creează probleme. Cei care își pierd locul de muncă, nu sunt până la urmă despăgubiți. Cetățenii trebuie să plătească pentru tot felul de bonificații. Deci, eu cred că domnul Juncker ar trebui să se gândească la soarta cetățeanului de rând și să se gândească de două ori înainte de a cheltui banii contribuabililor. Noi trebuie să respectăm pe cei care acum se luptă pentru existența de zi cu zi. Cum vor putea ei să aibă încredere în ceea ce le propunem noi? Președinte, mulțumesc pentru un minut, doamna Bizotto. Mulțumesc, Consiliul European de această săptămână e plin de noutăți. Un nou președinte, o nouă comisie Însă să nu ne iluzionăm că știm deja ce se va întâmpla. Multe vorbe, dar nici o alegere curajoasă. Nu, va, nu se va schimba nimic pentru cetățeni, pentru firme, pentru șomaj, pentru tinerii fără viitor. Eu m-am, ei, ei s-au săturat de promisiuni și eu m-am săturat de cuvinte frumoase. Acum suntem deja la sfârșitul 2014, se termină președinția italiană. Uh, Eh, cu uh, discursuri frumoase, dar inutile. A făcut, iată, Renzi a făcut uh, și un discurs din acesta aici, acum câteva luni, pe care nu l-ați aplaudat, dar spuneți-mi un singur lucru pozitiv pentru care cetățenii italieni și europeni își vor aminti de Matteo Renzi. A, el a promis că va, fi, va schimba Europa. În luna mai, Renzi a spus, eu vreau Europa umană, nu Europa care salvează băncile, ci care salvează familiile. Și apoi, l-a binecuvântat pe Juncker în calitate de președinte al Comisiei. Mulțumesc, Mateo Renzi, ești de drept ridicol. Danke. Herr Esteban González. Mulțumesc, domnul Esteban González Pons. Juncker. Mulțumesc. Domnule Juncker, următorul consiliu e foarte important. Eu vă voi transmite ce așteaptă de la el uh, alegătorii mei care vă susțin. Alegătorii uh, spanioli cred că trebuie uh, sporită coordonarea în materie de impozitare, trebuie să luptăm împotriva fraudei și evaziunii fiscale, apoi alegătorii spanioli cred că e important să avem o adevărată uniune a energiei ca să asigure pentru cetățenii o piață competitivă și durabilă cu interconexiuni energetice suficiente pentru a asigura și prețuri rezonabile. În al treilea rând, trebuie ca Europa să continue să fie un loc sigur și protejat. Trebuie să intensificăm lupta împotriva terorismului, să rezolvăm problema pe care o avem după întoarcerea luptătorilor străini, să creăm uh, soluții pentru a înfrunta noile provocări. Sigur, domnule președinte, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze în fața, reacționeze în fața asasinatului a mai bine de 100 de copii în Peshawar. 100 de copii morți într-o școală. De fiecare dată când moare un copil într-o școală, trebuie să fie ca și cum ar muri un copil într-o școală europeană. Și în acest spirit trebuie să luptăm, spiritul lui Malala trebuie să ne ajute în lupta, în lupta noastră pentru libertate și împotriva terorismului. Apoi nu avem destulă solidaritate pentru politică comună a frontierelor, ca, care să facă din uh, imigrația legală ca o prioritate a noastră. Acum că nu sunt frontiere interne, pot spune că uh, Melia și Ceuta nu sunt doar frontiere ale Spaniei, ci ale Germaniei, ale Franței, sunt frontiere ale tuturor și, domnule președinte, trebuie să vorbim și de Ucraina, însă trebuie să vorbim și despre Rusia. Trebuie să prevedem consecințele pe care ar putea să le aibă pentru economie și locurile de muncă europene un colaps al economiei rusești în iarna care vine. Știrile de ieri și știrile de azi nu doar că trebuie să ne, preocup, să ne facă să ne preocupăm, dar trebuie să ne facă și ocupați. Și alegătorii noștri după Consiliu, când uh, vor fi, veți fi terminat treaba, vă urează Crăciun fericit. Domnule González Pons, spune președinta, este un cartonaș albastru din partea domnului Peric, Pericabras. Așteptați? Acceptați? Da, 30 de secunde. Întrebare. Mulțumesc. Foarte bune lucrurile pe care le spuneți în legătură cu industria energetică în Europa. Dar cum vă explicați că energia în Spania are prețurile cele mai ridicate în Europa? Pentru că se protejează industria energetică europeană. Practic se fac cadou 1300 de uh, milioane de uh, un, sau mă rog un miliard de euro domnului Florentino Perez de la Real Madrid. Uh, care nu și-a plătit impozitele. Adică, problema mea e următoarea. de deci ce să ne plângem uh, de ce se întâmplă în Europa dacă nu rezolvăm problema energiei în Spania? Mulțumesc! Mulțumesc. Răspund 30 de secunde. Domn... Da, îmi pare bine că măcar o dată vorbește și domnul Trecabras în spaniolă când vorbește cu mine aici vă spun că guvernul Spaniei încearcă să scadă prețul energiei pentru spaniol, dar în același timp să avem și o energie competitivă și să fie un instrument de progres pentru Spania și Europa. Ne-ar plăcea să putem uni peninsula iberică cu restul Europei prin Pirinei pentru ca gazul din Algeria să poată uh, să suplinească posibila lipsa gazului rusesc în următoarea iarnă. Mulțumesc! Mulțumesc! cu alt cartonaș albastru. Îl acceptați? Vă rog, domnule. Domnul Sani. Ah, köszönöm szépen a lehetőséget. Konzul ön említette a besz... Ați spus în discursul dumneavoastră că dați multă importanță combaterii uh, evaziunii fiscale și fraudei fiscale. Partidul dumneavoastră ar fi dispus să acționeze la fel de hotărât împotriva unor state care supraimpozitează cetățenii? Pentru că astfel se deschide uh, poarta către economia neagră? Răspuns, da. Yes. <laughs> Die nächste Rednerin. Urmează acum doamna Pervenche Berez, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mă adresez președinției italiene, să o mobilizez și să o sensibilizez cu privire la miza economiei digitale. Toată lumea și închipuie că aceasta va fi una din marile piste ale planului de investiții pentru a se uh, multiplica crearea de valoare în Uniunea Europeană și ne bucurăm. Dar aceasta nu va putea să aibă succes decât dacă roadele acestei investiții ajung la europeni înapoi. Așadar, uh, acest uh, legătura dintre acest plan de investiții și domeniul digital și fiscalitatea sunt foarte importante uh, pentru că așa putem să câștigăm profit și vă rog să spuneți acest lucru la Consiliul European. De asemenea, trebuie să progresați cu privire la protecția datelor pentru că altfel vom avea un exod al cunoștințelor și al capitalurilor pe care nu ni-l dorim. Și aș dori să mă adresez și președinției Comisiei uh, deoarece în acest uh, Consiliu veți contribui la definirea foii de parcurs cu privire la viitorul zonei euro. Și când îl ascult pe domnul Manfred Weber, sunt îngrijorată pentru că eu nu cred că prin uh, stigmatizare și prin uh, insultări vom face să progreseze zona euro, de care toată lumea are nevoie ca să ne definim interdependența și solidaritatea cu ceea ce uh, Uh, este recunoscut ca necesar de economiile din lumea întreagă și anume capacitatea colectivă de a face față unor pericole. Uh, să-mi termin fraza, spune doamna Beres întreruptă de președinte, care nu pot fi corectate de instrumentele de care dispunem acum în cadrul Uniunii Economice și Monetare. Mulțumesc! Am să refuz acum cartonașul albastru pentru că doamna Beres a vorbit prea mult oricum. Urmează domnul Bernd Luche, un minut. Doamnă președinte, am auzit o intervenție remarcabilă a președintelui grupului ALDE Verhofstadt, dar până și domnul Verhofstadt a constatat că zona euro se află într-o uh, criză uh, adâncă. Asta uh, spune ceva, pentru că până acum am avut impresia că a purtat ochelari cu lentile roz față de această criză. În același timp a sesizat că nu vine niciun fel de medicament din partea Consiliului. Eu cred că trebuie să criticăm Consiliul că nu a efectuat o analiză profundă de ce s-a ajuns în această criză. Nu să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 explice de ce se dezvoltă uh, Statele Unite ale Americii, America Latină, Indonezia și alte state din uh, afara Uniunii Europene. Trebuie să ne spună de ce nu se dezvoltă zona euro. De ce avem o minunată piață unică, o minunată comisie, o minunată monedă unică și totuși nu există creștere economică. Meditați asupra acestei cauze. Vă mulțumesc. Președinte, Domnule Luche, un cartonaș albastru din partea domnului Lambsdorff. Acceptați întrebarea. Domnule Lambsdorff, aveți 30 de secunde. Doamna președintă, eu de fapt aș avea două întrebări. Prima întrebare este dacă nu a sesizat că reformele structurale în state importante din zona euro nu au fost făcute sau au fost uh, insesizabile. Mă gândesc la uh, Franța și Italia și uh, Uh, aceste două state ne fac într-adevăr griji. Cea de-a doua întrebare. Când uh, uh s-a aflat vreodată atât de aproape de Guy Verhofstadt uh, ca să vadă că purta lentile roz la ochelari. Domnule Luche, da, ă, am putut sesiza acest lucru și de la distanță. Dar în ce privește reformele structurale, ă, vă dau dreptate că ele nu au fost efectuate și faptul că nu au fost efectuate se datora faptului că dumneavoastră și ă, prietenii dumneavoastră nu au fost de acord cu o clauză prin care fiecare stat să-și plătească propriile datorii, pentru că în felul acesta poate că responsabilitatea uh, față de administrarea bugetului ar fi fost mai mare. Mulțumesc foarte mult! Președinta, din acest moment uh, voi uh, urmări cu maximă atenție respectarea timpului de intervenție pentru că altfel nu voi mai putea permite procedeul cartonașului albastru. Vă rog să respectați timpul de intervenție. Domnul Oli Rein, un minut eurooppa tarvitsee työtä ja kasvua. Mulțumesc. Europa are nevoie de creștere și locuri de muncă, dar pentru asta e nevoie de investiții, mai ales private. De, în acest sens, planul de, investiții, de, planul de investiții al domnului Juncker este un element favorabil. Europa trebuie reformată ca să poată atrage investitorii Eh, e nevoie de un mediu bun de afaceri. Piața internă trebuie să funcționeze, mai ales piața digitală și a serviciilor. Avem provocări în multe domenii. Trebuie să facem investiții și în zonele arctice, în economia ecologică, în înalta tehnologie. Statele membre trebuie să facă reforme structurale, mai ales în mari state membre, cum ar fi Franța și Italia Pactul de stabilitate și creștere trebuie utilizat pentru că este încă în vigoare. Germania trebuie să-și folosească spațiul de manevră pentru a-și spori volumul de investiții și BCE trebuie să ajute la impulsionarea economiei europene, dacă nu la Crăciun, măcar de anul nou. Mulțumesc cu un cartonaș albastru din partea domnului Papadimulu, dacă acceptați. Vă rog 30 de secunde, domnule. Mulțumesc, doamna președintă. Domnule Ren, În aceste zile se tot aude vorbindu-se, uh, spunându-se cuvinte îngrijorătoare, o adevărată propagandă care spune că Victoria Siriza, partidul de stânga la următoarele alegeri din Grecia, ar însemna o ieșire a Greciei din zona euro, o catastrofă pentru zona euro. Ce părere aveți dumneavoastră despre asta? Vă rog, de 30 de secunde. Mulțumesc pentru întrebare, spune domnul Ren. Grecia a trecut prin uh, o perioadă dificilă, după cum știm. Acum economia sa este din nou în creștere. Eu nu am nicio intenție să mă amestec în afacerile interne ale Greciei. Totuși, din câte înțeleg eu, atât partidele Siriza cât și domnul Tsipros au un angajament cu privire la păstrarea statutului uh, Greciei de membru a zonei euro. De asemenea, am înțeles că datoria, marea datoria a Greciei, trebuie cumva restructurată, rearanjată. Vă rog să încheiați, spune președinte. Și uh, trebuie să reorganizăm și piața de capital. Mulțumesc acum, domnul Bütikofer, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte Juncker, stimate președinte al Consiliului, se dezbate dacă planul de investiții al domnului Juncker va avea o influență uh, durabilă asupra creșterii, iar noi, ca verzi, considerăm în primul rând că toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să uh, participe la acest plan de investiții cu propriile contribuții și îl rog pe reprezentantul Consiliului să uh, ia în serios această cerință repetată în acest hemiciclu în această dimineață. În al doilea rând, după părerea mea, sunt șase criterii care trebuie aplicate la investiții. După cum a spus domnul Juncker, nu trebuie să existe contingente sectoriale și geografice. Trebuie să existe o plusvaloare europeană, trebuie să contribuie aceste proiecte la creșterea durabilă, trebuie să fie alese de experți BEI pe criteriul calificărilor specifice, trebuie să stimuleze investițiile private și trebuie să susțină susțină uh, IMM-urile din statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum domnul Zarianopoulos, un minut. Sinodos Corefis, sta climacostina. Mulțumesc! Mi-e teamă că popoarele vor avea din nou de suferit, uh, pentru că um, vor exista uh, noi uh, fluxuri de migranți, vor exista efecte negative asupra economiei. Deci, s-ar putea ca noua criză economică să nu mai poată fi stăvilită nici de uh, politicienii care promovau politica de austeritate, nici de uh, oponenților. Deci, din nefericire, uh, aceste economii uh, determină suferință pentru tot mai mulți cetățeni. Uh, ne uh, asumăm datorii pe care nu le mai putem uh, plăti, uh, iar de fapt proiectul domnului Juncker nu cred că servește cetățenii. Uniunea Europeană nu servește cetățenii. Președinte, domnul András Kürk, două minute. Mulțumesc! Mm, ca să reaprindem uh, uh, economia europeană, ca să o repunem pe picioare, e clar că e nevoie de măsuri, dar am anumite dubii și anumite comentarii de făcut. Pe lângă resursele BEI nu uh, se prevăd fonduri noi. Dacă ne gândim la uh, conectarea Europei și la orizontul 2020, un maximum de fonduri sunt puse deoparte pentru aceste proiecte. Se pare că ne mutăm banii dintr-un buzunar în celălalt. Apoi, dacă ne uităm la efectul de multiplicare pe care l-a propus Comisia, cred că acesta este excesiv de optimist. Pentru că dacă vă uitați la estimări, acestea nu sunt realiste, din păcate. Și în al treilea rând, Trebuie să se acorde o atenție specifică selectării proiectelor pentru că doar cu proiecte de o calitate adecvată vom reuși să uh, obținem rezultate pe termen lung. Deci trebuie să ne asigurăm că orice proiect pe care îl susținem uh, susține obiectivele noastre pe termen lung. Proiectele de energie, de exemplu, intră în această categorie, așadar cred că am putea face un mare pas înainte în uh, asigurarea securității cu aprovizionării cu energie în Europa. Dar um, și Comisia Barroso a pus accentul pe dimensiunea energetică. E clar că nu avem încă resursele pentru a uh, fi la înălțimea acestor planuri. Dacă vă uitați la partea de est a Uniunii Europene, cred că vă veți uh, da seama că avem uh, marjă de manevră. Dacă vorbim de energie accesibilă, numai așa ne putem asigura că avem o piață a energiei în Europa. O energie mai ieftină ar permite Europei să devină mai competitivă. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ghiuc. Domnul Ișvan Uili are un cartonaș albastru, l-acceptați? Aveți 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să vorbesc. Pentru ca economia să uh, se pună din nou pe picioare, e nevoie de încredere. Dacă vă uitați la programul de lucru al Comisiei, eu ca ungur văd că anumite state, nu doar țara noastră, Uh, sunt state uh, unde foarte adesea partidele politice sau politicienii um, um, tulbură apele cu privire la Uniunea Europeană. La noi chiar premierul o face. Se introduc uh, noi taxe și la noi premierul a arătat cu degetul Uniunea Europeană, deși noi știm că nu e adevărat. Credeți că astfel de metode sunt acceptabile? Vă mulțumesc pentru întrebare. Mi-ați dat șansa să spun ceva pe acest subiect. E adevărat că trebuie să mm, ne recunoaștem greșelile, dar vreau să spun și la plenară că în Ungaria creșterea economică este mm, la vârf. Este printre cele mai bune din Europa de 3,2% și am văzut și o reducere a datoriei suverane. Uh, Așadar, dacă vorbim despre indicatorii economici din Ungaria, atunci când am uh, intrat la guvernare, economia era în ruină și noi am reușit să schimbăm tendința. Domnul Garcia Perez, un... doamna Garcia Perez. fie la pasada semana el señor Rajoy, el... Mulțumesc, domnul Rajoy, președintele Guvernului Spaniei, spunea săptămâna viitoare că asta va fi Crăciunul redresării economice. Astăzi domnul Weber a spus că țările care au demarat reformele structurale uh, s-a transformat în motorul economiei europene. Eu le spun amândurora că nu au idee despre ceea ce se întâmplă, că cuvintele lor sunt o insultă la adresa familiilor care își pierd resursele, Uh, de trai. Mm, cuvintele lor sunt o insultă la adresa tinerilor care trebuie să plece în Europa ca să găsească un loc de muncă. Sunt o insultă la adresa familiilor și uh, persoanelor care își pierd toate drepturile. Și acum Ecofin uh, decide să lase deoparte taxa pe tranzacțiile financiare. Vrem mai multe venituri, dar nu putem face uh, sufocând pur și simplu clas, și, uh, clasele medii și pe uh, lucrători, să plătească cei care au stat la originea crizei, care n-au plătit până acum nimic, nu li s-au cerut nimic. Astfel, astfel putem ieși din criză în mod mai drept cetățenilor, nu uh, alegătorilor, cetățenilor. Trebuie să le redăm cetățenia europeană. Mulțumesc și acum, Toșanovski, un minut. Doamnă președintă, uh,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 poate o reușim să rezolvăm. Vă rog, reluați de la început. Pane předsedo, dovolte mi stručně okomentovat hlavní... Mulțumesc, doamna președinte. Dați-mi voie să fac un scurt comentariu în legătură cu Consiliul European din decembrie. Este clar că Europa necesită uh, mai multe investiții, în rețelele informatice, în uh, transportul, în inovație, în cercetare. Dar de ce există uh, rezerve din partea investitorilor? Uh, și domnul Kamal a făcut o trimitere la această problemă. Trebuie ca planurile de investiții pe plan comunitar să stimuleze climatul de afaceri. Sunt de acord cu asta, dar am dubii în legătură cu uh, pilonii pe care acest plan trebuie să se uh, sprijine. Nu știu cum se vor putea strânge 350 de miliarde. De ce să uh, încercăm să transferăm bani din uh, proiecte care deja au fost uh, acceptate, cum ar fi Orizontul 2020, alte proiecte. Există încă multe semne de întrebare. Președinte, mulțumesc, domnul Vilimski, pentru un minut. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Am impresia că Ă, aici mulți nu conștientizează drasma, dramatismul situației în ce privește locurile de muncă pe ă, continentul nostru. Ar trebui să fie ă, un semnal de alarmă pentru toți. De asemenea, instabilitatea monedei unice euro este un semnal de alarmă iar uh, politica dobânzilor practicată de Banca Centrală Europeană nu stimulează economia. Uh, Uniunea Europeană, Comisia, Consiliul trebuie să găsească soluții. Nu se poate imagina un proiect, un plan, pachet financiar care până la urmă să fie multiplicat de 15 ori. Eu cred că uh, de fapt ă, se folosesc trucuri pentru însănătoșirea unei situații care nu poate fi redresată astfel. Când au existat ă, monede unice, ă, doar pe plan național Europa a funcționat, euro nu stimulează economia. Acceptați un cartonaș albastru din partea domnului Leichtfried? Domnule Lightfried, aveți 30 de secunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, domnule Vilimski, face plăcere să intervin. Dumneavoastră ați spus câte lucruri merg prost, dar oare puteți să ne spuneți care ar fi soluțiile dumneavoastră pentru ca lucrurile să se îmbunătățească? Dumneavoastră nu aveți idei de redresarea situației Uh, nu putem lăsa doar marile concerne și marile uh, bănci să acționeze pe piață, pentru că ce se va întâmpla? Se vor îmbogăți și mai mult, iar noi, socialdemocrații care apărăm pe cetățeni, uh, vom avea de suferit. Răspunsul în 30 de secunde. Domnule Leichtfried, aveți doar uh, de dragul polemicii o intervenție. Pentru că um, timp de decenii uh, politicile uh, naționale economice, economiile naționale pe continentul european au funcționat. A existat o bună cooperare pe baze echitabile. A, politica actuală servește marile companii. Dumneavoastră știți acest lucru prea bine. Uh, și uh, prin uh, planul care ni se propune acum, uh, de fapt, tot marile companii vor avea de câștigat, iar inegalitățile vor spori. Mulțumesc la cuvântul domnului Paolo Oranșel pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Președinția Consiliului Uh, este reprezentat aici, aș dori să o salut și să-mi exprim susținerea pentru planul de investiții pe care Comisia îl va propune. Cred că este o șansă minunată pentru noi. Domnule președinte Juncker, ați spus că nu doriți niciun fel de prealocare regională, pentru că avem oricum politica de coeziune dar aș vrea să spun că atunci când se iau decizii despre investiții, trebuie să se țină cont de situația economică și socială din diferitele state. Unele au reușit reforme structurale și au nevoie de o mână de ajutor pentru a uh, realiza creșterea și crearea de locuri de muncă pentru a face față situației sociale actuale. Dar aș vrea să mă refer și la ordinea de zi externă a Uniunii Europene, Ucraina și Rusia. Da, sunt multe preocupări, dar uh, un lucru a devenit clar săptămâna aceasta și anume că avem o problemă și legată de Turcia. Frontul estic nu înseamnă doar uh, uh, statul islamic, nu înseamnă doar Ucraina și Rusia, ci și statul islamic și și Turcia și libertatea din Turcia este vital pentru accesul nostru către Orient și către stabilitatea acestei țări și cred că Consiliul European trebuie să se um, exprime pe acest subiect. Nu mai avem foarte mult timp, de aceea nu am să mai permit cartonașele albastre de acum încolo, nici pentru domnul Solinio, care vrea să-i pună o întrebare domnului Rangel, ca să dăm cuvântul și celorlalți. Urmează domnul Ludvigson un minut. Ferudet. Eu Mulțumesc, doamna președintă. Am și eu semne de întrebare în legătură cu programul de investiții al Comisiei. Pentru că, da, s-au făcut multe promisiuni, însă și riscurile sunt mari. Asta dacă ne luăm după simpla matematică. Bun, matematică. Pe de altă parte, eu sunt în favoarea domnului Juncker și a semnalului pe care îl lansează el. E clar că Europa trebuie să promoveze investițiile. E un lucru esențial e, trebuie să fie una din prioritățile noastre în următoarele zile. Am văzut că investițiile au scăzut cu 15% față de nivelul din 2007. E clar că în ce privește productivitatea, competitivitatea, nu aceste investiții vor putea schimba tendința, însă pentru că planul acesta de investiții nu e un panaceu universal. Este însă un pariu pe investiții. E un început, dar nu, este, nu reprezintă întreaga soluție. Mulțumesc! Da, ați respectat foarte bine un minut. Următorul vorbitor, domnul Miroslav Piotrovski. Un minut. Mulțumesc. Subiectul principal pentru viitoarea reuniune a Consiliului European pare a fi analiza și susținerea uh, creșterii economice în Uniunea Europeană și stabilirea uh, noilor uh, politici, direcției noilor politici. Eh, au fost menționate o serie de date statistice, PIB-ul eh, pe cap de locuitor, dar există și o distorsiune în ce privește dezvoltarea din Europa, mai ales regiunile din Est eh, au probleme. În regiunea Lublin, uh, PIB-ul uh, este doar 44% în comparație cu regiunile dezvoltate din Europa. Există și probleme cu Ucraina. Noi trebuie să ne gândim și la rețelele de transporturi și la stimularea uh, coridoarelor de la Marea Baltică până la Marea Neagră până la urmă pentru că în felul acesta am putea crea locuri de muncă și am stimula parteneriatele. Mulțumesc, doamna Le Pen, pentru un minut. Când ești copil mic, crezi în Moș Crăciun și când ești copil mare, crezi în planul Juncker. Acest plan Juncker, 21 de miliarduțe de euro, sumă ridicolă când uh, o uh, comparăm cu cele 13.000 de miliarde PIB al UE. Îl numiți și dumneavoastră planul ultimei șanse și ar trebui să, adau, să atragă 280 de miliarde de euro de investiții private. Cum anume nu se știe și uh, nu știe credem că se vor cumula aceste investiții în proiecte publice uh, clasice, adică lente și inutile. Cred că planul nostru e de fapt un plan de comunicare. Mai actuale sunt cifrele, mai ales cifrele Greciei și vreau să le amintesc mai ales celui care dădea lecții de morală acolo în spate, stând pe scăunel. Grecia, minus 27% uh, din funcționari între 2010 și 2013, 10.000 de paturi de spital în minus în aceeași perioadă, au scăzut veniturile cu 35% în aceeași um, perioadă, iar salariile au scăzut și ele. 49,8% șomeri sub 25 de ani. Președinta întrerup. Deci vă felicit, asta e rezultatul politicii dumneavoastră economice. Il y a une, il y a une carte bleue. Aveți un cartonaș albastru de la doamna Harms. Îl acceptați? Glauben Sie... Credeți că este o investiție cu sens cea uh, care a fost decisă în Rusia, după cum s-a comunicat ieri, de a se pune la dispoziție partidului noastră 40 de milioane? Credeți că are sens pentru poporul rus să li se ia 40 de milioane ca să se lupte împotriva Uniunii Europene? Le secunde. 30 de secunde, doamnă Le Pen. Ca de obicei, doamnă, vorbiți prostii, dar cred că este uh, clar uh, un uh, serviciu cu normă întreagă pentru dumneavoastră dacă noi am făcut un împrumut la o bancă rusă și bine știți că este așa, este pentru că nu primim finanțare de la băncile din Franța care sunt la dispoziția dumneavoastră și a partidelor dumneavoastră și luptă împotriva celor care nu sunt prieteni cu ele. Deci, esențialul politicii dumneavoastră este să ameliorați situația băncilor și a piețelor financiare, iar pentru noi politica este esențială este să apărăm poporul de aceste elemente uh, feroce. Urmează acum domnul Otmar Caras, un minut 30. Politica noastră își propune să consolideze independența statelor membre, să respecte drepturile omului, să respecte dreptul internațional, să stimuleze creșterea economică și competitivitatea Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, să revenim la problemele întâlnirii la nivel înalt al Consiliului. Eu mă aștept ca statele membre să își asume concret niște responsabilități Aștept de la această întâlnire la nivel înalt să trateze la modul cel mai serios propunerile Comisiei și să ia decizii pentru ca propunerile Comisiei și deciziile Parlamentului să fie aplicate. Aștept de la acest Uh, somet ca fiecare stat membru să contribuie la fondul acesta de investiții pentru ca programul de creștere a locurilor de muncă propus de Comisia Juncker să poată să se realizeze. Putem, sigur, spori garanțiile, putem propune proiecte care să uh, aducă o valoare adăugată pe plan comunitar, proiecte care să fie durabile din punct de vedere ecologic, social și economic și să nu aducă la un um, efect uh, trecător. La asta mă aștept și nu la o renaționalizare a fondului. Sper să fie continuată și consolidarea uh, bugetară pentru că reformele structurale trebuie să fie intensificate pentru a avea uh, bani pentru investiții, să existe și o dereglementare pe plan național. Acestea sunt așteptările mele de la acest Consiliu. Domnule uh, Caras, aveți un cartonaș albastru din partea domnului Crosoponos? 30 de secunde. Mulțumesc. Da, vorbiți despre respectarea drepturilor omului, dar raportul în legătură cu programele de austeritate ale Parlamentului um, la care ați contribuit au constatat că um, a existat o încălcare a drepturilor omului, cel puțin în programele care au fost impuse Greciei și asta um, găsim și în concluziile um, pe care pe plan german um, au fost realizate. Domnule Caras, 30 de secunde. Președintele Comisiei, încă înainte de alegerea sa, a afirmat în repetate rânduri că raportul Parlamentului European pentru verificarea activității troicii eh, oferă pentru domnia sa niște repere esențiale pentru activitatea viitoare. Deci um, trebuie să înțelegem că a fost un fel de uh, construcție uh, de urgență determinată de către criza economică um, care poate a uh, și îngrădit până la urmă drepturile cetățenești pe plan național, dar sperăm să nu se mai repete. Mulțumim, domnul Scaru Sorinio, pentru un minut. Pois de da speranță trezidă pelo programa de. Da- Mulțumesc, doamnă președinte. După speranțele Uh, care au apărut în urma promisiunilor din planul Juncker, totuși programul uh, ne dezamăgește. Uh, lumea întreagă, ca să nu mai spun de europeni, vor fi atente la fapte și scadența e foarte clară, e sfârșitul primului semestru, semestru 2015 și ce nu se va fi făcut până atunci va fi pierdut. Va fi nevoie de un plan de investiții concret să nu fie doar un fel de fond de salvare pentru proiecte uh, care zac în sertare pentru uh, faptul că nu puteau fi finanțate. Până în 2015 va trebui să existe o uniune energetică, o transparență, o convergență fiscală clară, va trebui definit un calendar pentru realizarea Uniunii Economice și Monetare. Trebuie să acționăm pentru că altfel dezamăgim pe toți. Asta este miza la următorul Consiliu și din cât uh, apare în concluzii nu trebuie să ne veselim prea mult. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Kefalogianis, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă ne uităm la cursul investițiilor în ultimii ani în Europa, vedem că de la uh, euro 10 până la euro 28 investițiile s-au dublat, dar avem o întârziere de 260 de miliarde de euro. Și chiar dacă am uh, scădea sectorul construcțiilor, unde uh, au crescut uh, unde a fost o mare creștere la sfârșitul anilor 2000, uh, uh, vom vedea că tot lipsesc banii din uh, proiectul de investiții al Uniunii Europene. Din avem 16 miliarde de la bugetul european, 5 milioane de la Banca de Investiții și efectul de pârghe al acestor fonduri și contribuțiile statele membre cu siguranță vor duce la un răspuns. Este răspunsul la criza investițiilor din zona euro și se vor crea un milion de locuri de muncă. Domnul Juncker și vicepreședintele Katainen au multe de făcut, trebuie să înceapă o campanie ca să convingă institu- investitori instituționali și piețele din Asia și din America de Sud și de Nord să susțină acest program de investiții. Acest fond de investiții de 300 de miliarde reprezintă o provocare, iar bugetul va avea un rezultat pozitiv. Ăsta este mesajul pe care trebuie să-l trimitem piețelor. din cultura de fonduri pentru trecut, trebuie să avem o nouă cultură de investiții și de risc. Ave acceptați o întrebare de la domnul Faria? Domnule Faria, 30 de secunde. Eh, obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente eh, para este... Mulțumesc, domnule președinte. Nu uh, era de fapt o întrebare pentru ultimul vorbitor, ci pentru vorbitorul anterior cerusem eu să intervin dar nu mi s-a permis și vreau să se noteze în procesul verbal. A comunicat prea târziu, îmi pare rău. Următoarea vorbitoare este doamna Fan Bremt, 1 minut 30. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule uh, președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, doresc să vă citesc dintr-un uh, articol apărut astăzi în presă. Uniunea Europeană risipește milioane de euro pentru investiții în porturi este un rezultat al uh, curții de conturi pentru aeroporturi din Grecia, uh, Spania, Polonia, um, către care au fost uh, virate sume foarte importante mi se pare că era vorba de aeroporturi care se află mult prea apropiate unele de altele și care nu erau rentabile. De ce uh, citez acest lucru? Pentru că uh, mă doare sufletul când putem citi așa ceva în ziare. Asta nu înseamnă că nu trebuie să investim, trebuie să investim, iar grupul social-democrat este uh, favorabil stimulării investițiilor, dar adresăm un apel Consiliului să sporească investițiile, dar nu indiferent unde și în ce fel de proiecte care, cu care să se poată lăuda după aceea diversi miniștri. Trebuie să investim în viitor și trebuie să existe criterii pentru aceste investiții, pentru ca ele să se dovedească a fi durabile. Și s-a menționat deja agenda digitală, capitalul uman, tot ceea ce poate să creeze locuri de muncă pe plan uh, european și uh, care să nu servească doar uh, prestigiului unui ministru. Domnul Șancheli, pentru un minut 30. Uh, we may not have certainty. Mulțumesc. Dacă nu avem prea multă siguranță, măcar avem mult, mai multă claritate în ce privește planul de investiții. Cred că trebuie să-l susținem cu toții, pentru că dacă va fi un succes, atunci va fi un succes pentru toți europenii. Dacă e un eșec, atunci e un eșec pentru toți europenii. Consiliul mai ales are și responsabilități, Parlamentul va susține, după cum am auzit în această dimineață și președintele trebuie să ceară Consiliului să uh, își asume și el angajamentul de a susține. Și statele membre trebuie să facă reformele structurale uh, la care s-au angajat și după cum uh, șeful grupului nostru, domnul Weber, a spus în această dimineață că a răspuns la doamna, uh, la doamnei Beres, Irlanda, care acum 4-5 uh, luni uh, era bolnavă Europei, a luat medicamentele necesare și acum colectează rezultatele reformelor structurale cu creștere economică. Domnul Juncker vorbea de încredere, dar asta înseamnă și optimism. 30% din IMM-urile din Irlanda speră că pot avea măcar un angajat în plus la anul și de, de asta avem nevoie. Pentru că dacă ajutăm IMM-urile să aibă măcar un angajat în plus la anul, vom rezolva problemele economice în Europa. Deci o creștere durabilă cu proiecte necesare și nu doar din vanitate. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelly. Și acum, doamna Miții, un minut. Signora Presidente, Comisariu. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Europa trebuie să își relanseze rapid potențialul economic. Investițiile sunt o componentă crucială a unei dezvoltări economice și sociale post-criză și pot asigura o creștere durabilă în Europa. Noul plan de investiții este schimbarea pe care am așteptat-o atât de mult sau este uh, ceva care vine prea târziu? Planul acesta nu este exact ceea ce ne trebuie, dar e cu siguranță un pas care ne va uh, scoate din uh, această uh, situație dificilă. Trebuie să combatem sărăcia și uh, excluderea socială, trebuie să să consolidăm sistemele de asigurări sociale, dar Comisia și Consiliul trebuie să aibă în vedere următoarele lucruri. Contribuțiile statelor membre și, de asemenea, din partea sectorului privat trebuie redefinite. Guvernanța fondului trebuie și ea discutată, iar uh, uh, dublările de instrumente financiare trebuie evitate. Succesul acestui instrument va depinde de cât va fi de punctual și de eficient. Mulțumesc! Următorul vorbitor este domnul Carins, 1 minut 30. Mulțumesc. Astăzi vorbim despre investiții. Avem nevoie de ele în Europa. Da. Unde putem găsi acești bani? Știm că ă, datoriile ă, statelor membre demonstrează că nu prea există resursele financiare pe care ni le dorim. Rămâne sectorul privat. Da, ă, Sectorul privat nu investește neapărat în economie dacă nu există elemente de atracție. Trebuie să ne întrebăm de ce nu există această atracție pentru sectorul privat. Răspunsul este următorul. Lipsește încrederea. Încrederea în economia europeană reglementările sunt prea birocratizate, nu există flexibilitate. Comisia Europeană propune acum uh, soluția pentru a atrage banii privați pentru a putea să ne realizăm proiectele. Dar, dragi colegi, dacă statele membre nu vor Uh, opera reformele structurale care se impun, aceste investiții din sectorul privat nu vor putea fi atrase. Noi trebuie să diminuăm birocrația, să simplificăm uh, regulile și să uh, în felul acesta să încurajăm și bugetele naționale, în felul nu vom dispune de banii care sunt necesari. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Istvan Uihei pentru un minut. Sunt, Kedves kollégák, ismerik azt a kifejezést, hogy... dragi colegi. În uh, Ungaria, familiile au fost foarte afectate de criza economică. Oamenii au trebuit pur și simplu să-și părăsească casele, să plece în Ungaria. Tineri, uh, părinți de părinții unor copii mici au trebuit să plece din țară, copiii trebuie să uh, fie îngrijiți de uh, bunicii lor. Și iată, ei își plătesc impozitele acum în, în țări care beneficiază de Uh, migrația celor din Europa de Est, iar acum în uh, Ungaria nu sunt destui, nu, nu sunt destui medici, nu e destul personal calificat. Deci trebuie din partea Comisiei un plan de acțiune tangibil să-i ajutăm pe acești tineri să-și găsească locul, uh, nu doar să își vadă familia pe Skype. Mulțumesc și acum domnul Casa, un minut și jumătate. Grazie, signora Presidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc președintelui Comisiei Jean-Claude Juncker pentru acest uh, pas foarte important. Va fi esențial pentru creșterea economică și socială a Uniunii Europene. Dar astăzi aș dori să vorbesc despre o altă problemă care afectează Europa. Am vorbit despre Ucraina astăzi, despre Rusia, Uh, despre care a vorbit Consiliul și vreau să mai uh, spun un lucru. Uh, în următoarele luni influxul de refugiați care sosesc la Malta va crește foarte mult. Această problemă nu este una doar a Maltei și a Italiei. Este o problemă europeană și nu se poate să fim lăsați singuri în aceste situații în care știm că există probleme grave reprezentate de imigranții care sosesc mai ales din nordul Africii. Comisia Europeană a lucrat și Parlamentul European la fel. Acum trebuie ca Consiliul și statele membre să treacă de la uh, vorbe la fapte. E păcat că președinția italiană nu a vorbit despre acest subiect în ultimele zile ale președinției sale. Nu putem să ne tratăm așa uh, țările, este o tragedie, este un cimitir în Mediterană și trebuie să vă fie rușine ca state membre că permiteți așa ceva. Acum trebuie să acționăm. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Casa. Are acum cuvântul domnul Balaș un minut. Oui, euh, monsieur, Euh... Mulțumesc, domnule Juncker, domnule reprezentant al Consiliului. Am ascultat pe domnul Weber, pe domnul Lambsdorff, uh, care spuneau că reform... Franța trebuie să treacă la reforme structurale, dar eu cred că uh, trebuie să ne concentrăm și pe uh, ceea ce până la urmă a spus doamna Le Pen, pentru că iată cum se împart opiniile. Este uh, constatată astăzi o deflație în Europa și în lume. Oare nu este o consecință a politicii liberale care până la urmă a dus la reducerea locurilor de muncă? Există o lentoare a investițiilor private, există puține investiții publice și, de asemenea, și consumul a scăzut. Deci, um, oamenii nu au avut cum să câștige. Domnule Juncker, nu este o contradicție între planul pe care îl prezentați și uh, necesitatea uh, ca investițiile publice să garanteze până la urmă și investițiile private. Nu cred că piețele și investitorii în clipa de față au încredere în Mulțumesc. Următoarea intervenție, doamna Eleni Teoharus, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimate domnule Juncker. Aveți un plan de investiții foarte ambițios pentru creștere pe care ni l-ați prezentat și mi se pare foarte important ca acest plan să fie pus în aplicare cât de repede. Trebuie să fiți foarte hotărât în punerea în aplicare pentru că statele din sudul Europei nu mai rezistă bine în această situație, iar economiile care se fac sunt câteodată absolut uh, sunt foarte grave și au consecințe foarte mari uh, pe aspectele sociale ale societății. Mă gândesc aici la foarte multe persoane care nu au uh, o casă, mă gândesc la inegalitățile care există și care se continuă din cauza concedierilor în masă. Există foarte multe probleme, mai ales în Grecia, pe care noi le vedem în fiecare zi, dar și în Portugalia există probleme foarte mari, în Cipru și în Spania și um, în continuare rata șomajului crește din ce în ce mai mult. Cine să vrea să investească în astfel de condiții? În Grecia, din nou, se vorbește de ieșirea din zona euro. Există o dezbatere publică în acest sens și aceasta ar avea efect asupra, și deja are efect asupra împrumuturilor de stat și asupra burselor. La fel și Cipru, care se scufundă în datorii. Este absolut necesar să se acționeze cât mai repede, pentru că altfel vom avea o problemă sistemică și astfel vom uh, mai încetini din nou creșterea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum doamna Maria Joao Rodriguez are cuvântul un minut și 30. The next uh, European Council will be... Uh, La următorul summit european ar trebui să avem um, un adevărat rezultat pentru Europa. Și grupul SD dorește să susțină președinția italiană și Comisia Europeană pentru a face ca statele membre să-și ia angajamente. Avem nevoie de angajamente reale. În primul rând, în ceea ce privește un fond strategic pentru investiții, un fond care să susțină investițiile strategice de care avem nevoie în Europa. Și știm că pentru asta avem nevoie ca statele membre să contribuie cu capital și aceste contribuții naționale trebuie să fie neutralizate. Deci un astfel de angajament este esențial pentru viitorul summit. Al doilea punct este cel referitor la politicile fiscale și aici avem nevoie de o schimbare de macaz, nu doar în ceea ce privește transparența, ci și pentru a ne asigura că aceste impozite vor fi plătite în țara unde se face profitul. Este un angajament pe care tocmai și l-a luat Comisia Europeană. Al treilea element este mandatul oferit președinților pentru a avea o uniune monetară și economică. Cred că e nevoie să facem față Cred că fără convergență nu avem niciun viitor pentru Uniunea Economică și Monetară. Mulțumesc, doamna Lightfried, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Avem o umbră asupra Europei, o umbră a nedreptății. Fiecare dintre noi simte această umbră, fiecare cetățean este nemulțumit de această nedreptate pe care o vedem în fiecare zi în Uniunea Europeană. Suntem într-o situație în care banii celor care sunt uh, independenți, care sunt cei care lucrează cel mai mult în statele membre, nu au mai crescut deloc uh, veniturile acestor așadar în ultimii ani. Și pe de altă parte, cei mai bogați, cele mai mari bănci, cele mai mari uh, concerne sunt cele care profită de pe urma Europei. Aceasta este un lucru absolut nedrept. Dacă nu reușim să înlăturăm această nedreptate, atunci vom avea o problemă din ce în ce mai mare dacă cetățenii vor considera că toate lucrurile care fac parte de fapt din domeniul public sunt lucruri uh, nedrepte atunci ei nu vor mai fi pentru Europa. Dacă Europa nu este una pentru dreptate, atunci nu va mai avea susținere. Aceasta este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. Președinta întrerupe, îmi cer scuze, domnule Leistfried, este o problemă cu interpretarea Elena. Eu aud pe, în germană pe canalul 1 Elena, spune președintea, Acum e bine, dar eu nu știu germană, engle... <laughs> ce scuze, eu nu știu greacă, spune domnul Leichfried. Aș putea să vorbesc uh, în engleză dacă ajută, dar... Uh, să mai încep încă o dată de la început? Nu, puteți, uh, puteți să continuați. E nedrept, e nedrept în Europa, spuneam, așadar. Avem o situație foarte nedreaptă și trebuie să o schimbăm. Să fac un rezumat. Vreau să spun și că avem uh, inegalități fiscale, că avem o nedreptate fiscală care domnește și trebuie să existe și egalitate în fața legii în Europa, pentru că este vorba de un drept fundamental aici. Nu putem să încheiem, de exemplu, un acord comercial în care concernele pot să meargă în fața unor tribunale speciale și cetățeanul trebuie să meargă la tribunalul de rând. Este nedrept așa ceva. Trebuie să creăm din nou uh, o Europa egală în care toată lumea este egală și atunci va continua Europa. Dacă nu, vom avea o problemă foarte mare. Mulțumesc, doamnă președinte, și sper că mi-am respectat timpul, chiar dacă unii nu m-au înțeles. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, mulțumesc că ați respectat și timpul în ciuda acestor probleme de interpretare. Următorul vorbitor, Paul Tang, un minut. Dank u, voorzitter. Mulțumesc, doamnă președinte. Planul de investiții al Comisiei Juncker este un punct de cotitură în ceea ce privește gândirea politică, dar nu aduce nicio schimbare drastică. Da, este un efort uh, impresionant din partea Comisiei, dar statele membre sunt cele care, la care se face apel să se contribuie. Și statele membre trebuie să se implice, nu doar prin discursuri frumoase, ci și fizic, material. Țările care au puterea financiară să o facă sunt rugate să demareze investiții. Dar regulile nu ar trebui să ne țină în spate, ar trebui să ne ajute. E singurul mod în care putem avea investiții publice și private. Și acesta va fi într-adevăr un cund de cotitură pentru economia europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul vorbitor pe listă înainte de CatchDI este domnul Knut Fneckenstein, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Câteva cuvinte din partea mea cu privire la ceea ce am auzit de la Consiliu în legătură cu Ucraina și ceea ce așteptăm de la Consiliu. Așteptăm cuvinte foarte clare și o acțiune hotărâtă în urma retoricii fiecare susținere pentru guvernul ucrainean și pentru președintele Poroșenko trebuie să fie întotdeauna imediată. Aceasta înseamnă o, o susținere concretă, de exemplu, la punerea în aplicare a acordului de încetare a focului cu Rusia, adică și un dialog cu Rusia. Aceasta înseamnă o susținere pentru îmbunătățirea situației umanitare, mai ales în estul Ucrainei. Aceasta înseamnă în același timp și susținere pentru elaborarea unui concept care să mizeze pe descentralizare. Susținere și pentru punerea în aplicare a programului de reformă foarte complex pe care guvernul și l-a impus singură. Singur. Așadar, momentan nu s-a schimbat foarte mult. Însă oamenii din Ucraina trebuie să facă și să simtă rapid anumite, anumiți pași de reformă. Aceasta însă are nevoie de expertiză pe care noi putem să-l punem la dispoziție, costă ajutor financiar pe care tot noi ar trebui să îl oferim, mai ales pentru că toate problemele sociale care vor apărea într-o fază de tranziție și care sunt foarte comune pentru o astfel de fază să poată să fie mai puțin uh, dure și să nu fie întotdeauna plătite de către cei care vor să plătească, care încearcă să intervină. Aveți un cartonaș albastru, dacă îl acceptați. Da, vă rog, îl accept. 30 de secunde. Întrebarea mea este, spuneați că oferiți uh, ajutor financiar. Ucraina este însă falimentară și cred că e vorba de un ajutor de zeci de miliarde de euro de care are nevoie această țară. Sunteți de acord ca Uniunea Europeană să salveze Ucraina și așa cum a salvat Grecia, încă de fapt n-a salvat-o, dar uh, oricum cu 140 de miliarde investite în această țară, pompați acești bani, vreți să faceți același lucru și cu Ucraina? 30 de secunde aveți pentru răspuns, vă rog, domnule Fleckenstein. Uniunea Europeană singură nu va putea să reușească acest lucru, dar sigur că avem nevoie de susținere financiară dacă vrem să salvăm, cum a spus dumneavoastră, Ucraina. Împreună cu statele membre, împreună cu Banca Mondială și cu alți actori importanți vom putea să reușim. Vom avea șanse. Și în ceea ce privește reformele din Ucraina, cred că numai așa vor reuși, pentru că altfel nu are niciun sens dacă uh, investim bani undeva fără să se schimbe durabil lucrurile în locul respectiv și pentru aceasta cred că Parlamentul are o majoritate foarte bună. Mulțumesc! Avem 9 persoane scrise la Catch the Eye și voi fi foarte strictă, mai strictă decât până acum. Doamna Mercedes Breso are cuvântul acum un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt printre puținii care consideram planul Juncker ca fiind un plan foarte interesant dacă cu adevărat devine instrumentul pentru ca să se introducă flexibilitatea pentru statele membre, folosind la nivel european această flexibilitate și într-o manieră care să garanteze faptul că investițiile să și aibă rezultate. Vroiam să pun o întrebare reprezentantului președinției Consiliului în exercițiu și anume Consiliul European este conștient de ce înseamnă acest lucru și că înseamnă că statele, prin intermediul unor investiții destul de limitate și cu ajutorul mecanismului de accelerator și de pârghie, vor putea să facă ceea ce are, de ceea ce are nevoie Europa și anume să crească foarte puternic investițiile Investiții de 300 de miliarde din planul Juncker în trei ani nu sunt suficiente pentru a putea umple golul pe care îl avem în domeniul investițiilor. Deci, S-a tăiat microfonul vorbe, vorbitoarei, mulțumesc, da, îmi pare rău, am spus că sunt foarte strictă cu timpul. Are cuvântul domnul Notis Marias, un minut. Χθε αντί να κάνετε την αυτοκριτική σας για την παράνομη και ομή παρέμβαση... Mulțumesc. Avem nevoie să interveniți în ceea ce privește chestiunile ilegale din țara mea. Se știe foarte bine care este identitatea dumneavoastră politică și nu aveți dreptul să interveniți în afacerile interne ale Greciei. Dumneavoastră trebuie să dați dovadă de neutralitate politică atunci când ați fost ales în calitate de președinte al Comisiei. Așa că vă rog să nu mai vorbiți în numele celor care au împrumutat bani Greciei și să nu mai interveniți în afacerile noastre interne, pentru că indiferent ce veți face, vă veți uh, salva prietenii care au semnat memorandumul în Grecia. Și am văzut că dumneavoastră și prietenii dumneavoastră nu veți mai putea să continuați munca pe care ați început-o la noi acasă. Trebuie să scăpăm de străinii care au intervenit la noi și de Troica și trebuie să ni se ierte datoriile, pentru că cred că dumneavoastră sunteți responsabil personal pentru tot ce se întâmplă. Următorul vorbitor, domnul Leo Clisilichiotis, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Consiliul care urmează va analiza și problema faptului și problema referitoare la Turcia și încălcarea uh, dreptului internațional pentru că a intrat în zona economică exclusivă în jurul Ciprului. Este crucial ca Turcia să nu mai încalce dreptul internațional și nici dreptul său intern, pentru că uh, se știe că există arestări în rândul opoziției și jurnaliștilor. Statele membre îi permit acum Turciei să se comporte în acest fel. Și dacă se întâmplă acest lucru în continuare, Turcia va fi încurajată să continue pe aceeași cale. Este un comportament inacceptabil. Dacă Turcia nu va face progrese adevărate pe calea europeană, trebuie să ne asigurăm că uh, măcar își uh, respectă angajamentele în ceea ce privește drepturile omului și democrația. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, Ana Gomez. Un minut. Mayor of my hometown, Sintra. Primarul din orașul meu natal, din Sintra, îmi dorește să deschidă cantinele de la școli, nu doar pentru cei săraci, ci și pentru părinții șomeri. Domnule Juncker, nu vă e rușine să se întâmple așa ceva într-o țară precum Portugalia, pe care uh, domnul Weber o considera ca fiind o locomotivă a creșterii în Uniunea Europeană. Și de ce crezi că nu avem bani publici pentru a face investiții în ocupare și în creștere, atâta timp cât în afara UE se acumulează bani la nivelul companiilor și a persoanelor care nu plătesc taxele în statele membre? Dumneavoastră la Comisie și la Consiliu vă veți asuma responsabilitatea în urma scandalului LuxLeaks și să puneți în sfârșit capăt acestei situații în unele state membre în legătură cu evaziunea fiscală, în legătură cu dumpingul fiscal, pentru a avea o adevărată concurență la nivelul UE, pentru a face față criminalității fiscale și corupției prin sistemul UE și în ceea ce privește agenda externă. Nu permiteți ca criza din Turcia, Ucraina și Rusia să continue și să blocheze acțiunile Consiliului în ceea ce privește interesele UE. Și țineți cont și de situația care uh, are loc acum în Libia. Uh, Mulțumesc, are cuvântul doamna Marina Guzman. Mulțumesc. Mulțumesc. În Spania știm foarte bine ce înseamnă planul de investiții al domnului Juncker. Nu mai trebuie să ne spună nimeni pentru că am suferit deja consecințele sale chiar înainte de a începe aplicarea sa. Proiectul pilot al acestui plan a fost proiectul Castor. E vorba de niște gazoducte submarine care sunt subvenționate prin bonuri ale Băncii Europene de Investiții. Un proiect eșuat care ne-a costat 1350 de milioane de euro la bugetul național. E vorba de bani care s-au dus la domnul Florentino Perez, care este președintele uh, clubului de fotbal Real Madrid și președinte al celei de-a treia companii mai mari din lume în domeniul construcțiilor. Iată care este planul Juncker. Banii publici care trebuie să susțină mari investiții la nivel privat în multe cazuri investiții inutile. Iată care ar fi rezumatul succint al planului Juncker. Câte proiecte ați mai pregătit și pe numele cui, domnule Juncker? Mulțumesc, domnul Ivo Weigel. Are cuvântul acum un minut. Draga soseda, eh, gospod Juncker, jaz bi Dragi vecini, domnule Juncker, vă felicit pentru ideile dumneavoastră pline de energie și pentru energia și pentru entuziasmul de care ați dat dovadă și știm că suntem obo- sunteți obosit și vă va fi dificil să ne ascultați două zile la rând. Dar trebuie să spun că programul dumneavoastră de investiții este bun. Dar persoanele vârstnice așteaptă un program care să fie și o reacție la schimbările demografice din Europa. Până acum nu ați reușit să realizați acest lucru și sper că veți reauzi, vom auziți așa ceva. Emanuel Glețos, pe eine minute. Are cuvântul domnului Glețos pentru un minut. Propaicos vulio, πιστός din arhii. Mulțumesc, doamnă președinte. Summitul european a hotărât de fapt să ia banii uh, popoarelor și să le să investească la burse. Iar acum, din nou, programul care se construiește, se construiește pe baza celor mari și celor care au deja multe mijloace financiare. Trebuie să atragem atenția asupra democrației, justiției și a drepturilor omului care sunt călcate în picioare. Consiliul nu face decât să uh, încerce să um, creeze o conspirație împotriva popoarelor din Europa. În Grecia, guvernul nu mai are decât o majoritate foarte slabă și numai prin manipulările sistemului electoral uh, din, uh, pe care l-a, fraudat a reușit să fure voturi de la partidele din opoziție și să-și păstreze puterea. Jean-Claude Juncker a încercat să intervină antietic pentru ca să își impună și să își salveze guvernul său și ieri s-a justificat în fața noastră spunând că avea dreptate făcând așa ceva. Mulțumesc! Nu voi mai putea accepta cartonaș albastre la CatchDI. Mai sunt doi vorbitori acum la CatchDI, Tibor Sanie și Flașicova Benova. Domnul Tibor Sanie mai întâi. Köszönöm a lehetőséget, elnök Két dolgot szeretnék szóba hozni, bár az... Doamna președinte, sunt două chestiuni pe care aș vrea să le prezint aici. Deși despre unul s-a vorbit deja în cadrul unui cartonaș albastru, aș vrea să-i spun domnului Juncker că evaziunea fiscală și frauda fiscală nu acoperă toate problemele de natură fiscală sau de criminalitate fiscală cu care ne confruntăm. Există și problema supraimpozitării. Și aceasta uh, cauzează probleme economiei. Și pentru a vă da un exemplu, în Ungaria se întâmplă așa ceva. Avem un TVA foarte ridicat pentru produse alimentare de 27%, care acum a fost crescut de către guvern cu încă 6% și aceasta face ca o bună parte a produselor alimentare să treacă acum pe piața neagră la nivelul retailului. O altă problemă este cea a pachetului de investiții, care nu trebuie să ia din fondurile existente. Ultima vorbitoare la lista de CHDI, doamna Flașicova Benova. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate domnule Juncker, în următoarele zile va trebui să faceți față la mai multe probleme deodată situația din Ucraina, în ceea ce o privește, e vorba de o situație care nu s-a îmbunătățit în ultima vreme și cetățenii din Uniunea Europeană sunt cei care plătesc pentru această situație proastă. Noi avem însă nevoie de aceste fonduri pentru noi, pentru economia noastră. Și o altă temă importantă este situația care se înrăutățește economic în Uniunea Europeană. În țara mea avem un venit minim foarte scăzut rata șomajului este foarte ridicată. Toate acestea sunt teme care, pentru dumneavoastră, de fapt, ar trebui să fie o problemă pentru care să găsiți o soluție și această problemă trebuie să o tratați și la summit. Sper să folosiți această perioadă a sărbătorilor pentru ca să-i ajutați pe cetățenii din statele membre pentru ca să găsească o soluție. Mulțumesc! Acum aș vrea să dau cuvântul uh, domnului președinte al Comisiei Jean-Claude Juncker și aș vrea să vă rog dacă se poate să respectați cele 5 minute dacă puteți. Mulțumesc! Stimată doamnă președinte, vă admir simțul umorului, însă cu atât mai mult îmi place să răspund la această cerință amuzantă pe care mi-ați adresat-o, pentru că avem motive, cred eu, după ce am uh, ascultat ceea ce ați spus, să vă răspund chiar într-un minut, pentru că multe lucruri au fost foarte amuzante, fiind dat că s-au discutat și ieri și alaltă ieri și în alte dezbateri și chiar s-au dezbătut foarte amplu, ceea ce, de fapt, nu mă face decât să mă scutească de sarcina de a răspunde din nou la aceste întrebări. Cred că, mai degrabă, multă lume care pune întrebări a și plecat oricum din sala de plenară. Vreau să mai spun încă o dată ca să fie foarte clar în legătură cu planul de investiții, pentru ca să putem să-l punem urgent în aplicare, suntem absolut uh, dependenți de ajutorul Parlamentului European. Dumneavoastră veți primi textele aferente în ianuarie și sper că atunci Parlamentul să reacționeze foarte repede și să acționeze foarte repede în legătură cu acest plan. Programul de investiții are nevoie de o abordare puternică și din partea guvernelor europene. Lectura ziarelor, care, pe care nu mai pot însă să o practic foarte periodic, mi-a arătat însă că șase șefi de guverne ar vrea să participe deja de la, la acest plan. Parlamentul ar fi foarte uh, bine să participe, însă în continuare pachetul ar fi prea mic. Însă niciunul nu a mai uh, dorit până acum să contribuie pentru a spori această garanție. Noi sperăm ca mâine sau mâine Consiliul European să fie absolut copleșit de oferte de uh, îmbunătățire a pachetului financiar al acestui plan pentru ca să avem cu adevărat un plan bun. Și atunci nu vom mai avea nicio problemă să ameliorăm acest program. Programul începe acolo unde trebuia să înceapă. Nu avem fonduri publice pe care să le folosim uh, de la început, fără să creăm deficituri și fără să crească datoriile. De aceea ar fi foarte inteligent, după părerea mea, să folosim uh, acele fonduri care pot fi mobilizate din bugetul european într-o direcție a investițiilor și pentru a îmbunătăți investițiile cu adevărat. Cine să investească în Europa dacă nici capitalul privat nu dorește să o facă, capital privat care există, pentru ca să nu, uh, în loc să uh, evadeze cei care trebuie să plătească taxe, ar fi mai bine să participe la acest plan. Comisia nu va putea să pună în aplicare singură aceste programe, am mai spus-o deja de mai multe ori. Dacă Comisia va face acest lucru, așa cum o roagă mulți, în loc să aibă experți care înțeleg economia și gestiunea, atunci vom avea probleme în fiecare zi și vom fi sub presiune în fiecare zi de a pune în aplicare un program sau altul pentru că vreun deputat sau altcineva are această dorință. Eu aș dori mai degrabă să avem uh, proiecte cu potențial pe termen lung de creștere, aceste proiecte să fie susținute și acompaniate financiar. Nu trebuie să construim uh, catedrale noi, pentru că toată lumea are biserici, toată lumea are catedrale. Nu trebuie să construim tunele când uh, există munți pe care putem să-i traversăm. Proiecte cu sens, nu proiecte doar de dragul proiectelor. Și de aceea eu aș dori să le spun celor care uh, mi-au dat anumite sfaturi că noi trebuie să avem bun simț. Nu e nevoie să finanțăm acum o centrală nucleară, așa cum uh, s-a spus. Nu este deloc aceasta intenția Comisiei. Totuși, uh, mixul energetic este un lucru național la competența statelor membre și nu este un lucru la, în competența Europei. Și acum, în ceea ce privește restul, doamnă președinte, nu sunt deloc impresionat de cei care mă invită deja de câteva zile să nu spun nimic, în timp ce alții mă invită să spun câte ceva. De ce președintele comisiei să fie singurul care să nu aibă dreptul să-și spună opinia și să-și explice convingerile? Mi s-a spus chiar aici discutați foarte mult, nu ca un parlament uh, european, ci ca parlamente naționale care se adună să vorbească chestiuni domestice. Așadar, eu sunt un om politic. Nu. Eu voi spune întotdeauna ce, ce părere am. Și lucrurile care țin de dreptul intern sunt la latitudinea statelor membre. Dar Comisia nu trebuie să tacă și nu o va face. Mulțumesc, domnule președinte al Comisiei. V-aș fi dat câteva minute suplimentare. Am spus doar dacă puteți să respectați cele 5 minute. Bun, mulțumesc. Acum domnul Benedetto de la Vedova, în numele Consiliului, cu rugămintea celor 5 minute de respectat, dacă se poate. Mulțumesc, doamnă președinte. Chiar mai puțin de 5 minute. Dragi colegi, eu vreau să vă mulțumesc pentru discuția care a avut loc aici în această dimineață aș vrea să mai uh, fac câteva comentarii care au fost de fapt deja și menționate de către comisie. Nu aș vrea să anticip rezultatele Consiliului de mâine, însă, după cum am spus în observațiile mele din introducere, voi transmite cu siguranță toate obiecțiile și observațiile dumneavoastră, așteptările dumneavoastră, dar și criticile pe care le-ați exprimat mai departe către șefii de stat. Voi transmite și încurajarea pe care am primit-o atât uh, pe plan general cât și în ceea ce privește planurile sector- sectoriale, adică discuția care se referea la planul de investiții, planul așa numit Juncker. După cum știți, acest Consiliu European va fi primul care va fi condus de noul președinte al Consiliului Donald Tusk și va fi și primul sub noul președinte al Comisiei Jean-Claude Juncker. Chiar dacă ambii sunt noi în aceste două funcții, au o experiență foarte importantă în reuniuni uh, anterioare ale Consiliului European, așa cum știu și unii membri din acest Parlament. Fiind dat că ne apropiem de sfârșitul președinției italiene, aș vrea să transmit uh, tuturor mult succes nu numai la Consiliul European de mâine, care cu siguranță va fi constructiv, dar și pentru viitor aș vrea să transmit mult succes tuturor. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc!